Colleagues, good morning. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem ședința noastră. Am câteva anunțuri din partea președintelui. Mai întâi aș dori să salut un nou membru, domnul Sander Luțea, din partea grupului ECR, care îl înlocuiește pe domnul John Van Overtveld, care, după cum știți, a fost numit ministru de finanțe în Belgia. Deci, welcome, Sander. Bine ai venit, Sander. Și, ca urmare a calendarului stabilit, vă rog să notați că lista ședințelor noastre viitoare se poate găsi pe pagina principală a uh, comisiei noastre pe internet. Mai întâi aș dori să vă, vă aduc aminte că s-au numit coordonatorii pentru Consiliul de Supraveghere al BCE pentru a umple toate aceste, pentru a ocupa toate aceste posturi vacante și asta în conformitate cu regulile în vigoare, ca urmare a audierii. Numirile pentru rapoarte Coordonarea politicilor economice este pentru PPE. Rolul Comisiei în cadrul uh, de reglementare internațional este un raport pentru ALDE. Raportul de impact în ceea ce privește serviciile financiare și legislația este pentru PPE, un raport de inițiativă pentru investiții, pentru socialiști și democrați și descărcarea va fi realizată de către membrii biroului. Apoi, o updatare pentru proceduri. Coordonatorii ECON au fost de acord să organizeze audierile pentru candidații pentru o grup, uh, comitetul de uh, consiliere. Apoi, în ceea ce privește guvernanța economică, am fost de acord să ajungem la un, să organizăm un dialog împreună cu domnul comisar Moscovici în noiembrie în, la Strasburg pentru a discuta planurile bugetare ale statelor membre. One point has been cancelled, but okay, we move to point seven. Iată că trecem acum la punctul 7. Trebuie să Votăm. So, now it works. I come back. The last... No, și acum funcționează. Ultima, ultimul anunț se, refer, se referă la e comitie Vom avea o prezentare foarte pe scurt a serviciilor interne ale Parlamentului în ceea ce privește e-meeting și e comitie Uh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți astăzi să vă prezint astăzi e-meeting, uh, acest sistem uh, de pe site-ul internet al Parlamentului. este o aplicație care include um, documentele pentru ședințele comisiilor în format electronic, adică înlocuiește dosarul pe care îl primeați la ședințele de comisie. Este deci Uh, o versiune electronică a documentelor uh, de ședințe de comisie și oferă și alte resurse suplimentare față de uh, dosarele imprimate. Vă vom arăta cum funcționează sistemul e-meeting și uh, în această prezentare cred că veți vedea și o parte din avantajele uh, Uh, acestui sistem. Colegul meu va face acum prezentarea. Bună dimineața! Aplicația este pe web, pe internet, nu trebuie instalat nimic și poate funcționa pe toate, um, pe, pe orice fel de, de calculator, tabletă și așa mai departe. Deci, pentru a avea acces la aplicație, trebuie să mergem pe site-ul internet oficial al Parlamentului European slash e-meeting. Este o aplicație internă, adică accesibilă doar mm, personalului Parlamentului European și asistenților. Deci aici trebuie să scriem uh, numele de utilizator și parola. Acum uh, pun uh, numele meu de utilizator și parola mea și apoi ajung direct pe pagina de internet e-meeting. De pe această pagină puteți avea acces la orice ședință de comisie registrată. Deci am făcut click pe Start și prin Wi-Fi, bineînțeles, pot avea acces uh, la e-meeting și din afara Parlamentului, în afara clădirilor Parlamentului. Pot schimba limba aplicației, uh, pot avea acces la orice comisie eu acum aleg comisia de astăzi, Econ, și ajung în mod dinamic la versiunile actualizate ale documentelor și ale ordinii de zi. Pot, bineînțeles, să am acces la uh, ședințele din trecut și cele din viitor, dacă sunt deja documente disponibile. Deci am acces aici la ordinea de zi și la orice alte informații suplimentare. Deci nu se mai imprimă aceste documente, sunt în format electronic și se poate avea acces la ele de oriunde. De exemplu, aici intru pe ordinea de zi, în orice limbă, și sistemul va deschide documentul cerut în versiunea sa cea mai recentă. Această versiune a documentului uh, este descărcată local pe aparatul folosit. Iată, acesta este documentul. Bineînțeles, pot să deschid documentul și în altă aplicație. Este un lucru interesant pentru că pot să fac tot felul de lucruri, pot să um, fac notițe pe document, pot să includ comentarii. Sunt uh, toate lucrurile pe care le putem face înainte pe hârtie și apoi, bineînțeles, pot să comunic documentul uh, unor colegi cu toate observațiile mele. Iată cum se poate folosi e-meeting, o aplicație disponibilă oricând și sunt disponibile documentelor oricăror uh, ședințe, inclusiv de anul trecut. Colega mea acum va prezenta aplicația e-committee. Bună dimineața! Câteva cuvinte foarte pe scurt în legătură cu e-committee și mai ales despre noul uh, site web pe care l-am creat pentru uh, uh, acte delegate și de pune în aplicare. Deci se poate ajunge pe această pagină e-committee de pe site-ul internet al Parlamentului, apoi dacă, dacă dăm click pe Icon Workspace, uh, trebuie să ne registrăm din nou pentru că site-ul uh, creat pentru actele legate și măsuri de punere în aplicare este disponibil doar pentru membrii ECON și pentru consilierii grupului. Deci trebuie să uh, ne registrăm din nou cu uh, numele nostru de identificare și parola și apoi ajungem pe uh, acest site web pe care l-am creat pentru controlul actelor delegate și de punere în aplicare. Aici avem patru lucruri. Mai întâi, o introducere despre ce e vorba pe această pagină, creată la jumătatea lunii septembrie, după cum știți, și obiectivul este ca aici să se regăsească toate informațiile privind actele delegate sau proiectele de acte delegate, standarde de depunere în aplicare, toate aceste lucruri pe care le priviți pe uh, e-mail să se regăsească într-un singur loc, adică care deocamdată este în engleză. Comentarii din sală fără microfon. Apoi, pe acest site web avem un uh, tabel cu toate, document, toate dosarele în curs, adică dosarele care au fost transmise membrilor ECON sau echipei de negociere cu termenul limită intern pentru comentarii, care pot fi transmise comisiei sau uneia dintre autoritățile de supraveghere. Aveți aici tipul de măsuri, numele măsurii și puteți face click pentru a ajunge la documente și în partea dreaptă uh, vedeți și data e mail uh, când v-au fost trimise aceste documente. Apoi, aici avem și informații generale în partea dreaptă a paginii, mai ales uh, linii directoare ECON, adică aceste reguli pentru măsurile um, de punere în aplicare și actele delegate și alte prevederi stabilite de membrii uh, și informații privind uh, diferitele dosare pe care le-am primit sau le vom primi. Și apoi avem aici, în partea de jos la dreapta, textele pentru fiecare directivă sau pentru fiecare regulament pentru care avem prerogative pentru acte delegate și de punere în aplicare. De exemplu, pentru piețe și instrumente financiare, dacă facem click pe acest dosar, ajungem la documentele care au fost primite la secretariat și au fost transmise de când am început să lucrăm la acest site web de exemplu, consultarea ESMA de la sfârșitul lui septembrie. Dacă facem click pe partea dreaptă, putem accesa documentul care a fost distribuit. Cam acesta este conținutul uh, site-ului web. Uh, bineînțeles, uh, site-ul va fi dezvoltat ulterior. Așteptăm observațiile dumneavoastră pentru a ameliora și dacă aveți observații, vă rog să, contacta, să contactați secretariatul și vom încerca să reacționăm pozitiv la solicitarea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, felicitări! Este o prezentare de asemenea foarte utilă și sper că toți colegii vor folosi aceste noi instrumente electronice pentru a face economie de hârtie și pentru a lucra mai eficient. Agenda. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume votare. Un vot referitor la ne, uh, procedura fără obiecție, procedura timpurie fără obiecție. Deci, Parlamentul poate renunța la dreptul său de a formula o obiecție într-un termen de trei ani de trei luni de zile în, uh, față de anumite acte delegate. Noi am hotărât să nu avem obiecții pentru un număr specific și limitat de acte delegate care se referă la care nu se referă la fondul pentru rezoluție, ci se referă la sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielor administrative ale Comitetului Unic de Rezoluție în cursul perioadei provizorii. Deci e vorba de un text care va intra în vigoare cât mai repede cu putință. În principiu nu, sunt, nu a existat nicio controversă. Comisia ne-a cerut din motive practice să nu avem obiecții și vom vota o rezoluție care propune, deci, să nu formulăm obiecții și această decizie va fi anunțată către Comitetul Președinților, după care aceasta va fi anunțată în plen și dacă nu există 40 de membri deputați care să ceară uh, altceva, atunci uh, aceste, uh, această decizie poate fi transmisă mai departe și actele delegate respective pot intra în vigoare. Votul va fi unul electronic, de aceea vă rog să aveți la îndemână cartele de vot. Și vom vota în ceea ce privește considerentele și și referirile. Deci vom vota în bloc mai întâi. Sunteți de acord? După care vom avea un vot electronic pentru considerente. Acum, mai întâi, cine este pentru aliniatele 1 și 2? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum vom testa sistemul de vot electronic, deci doar testăm. S-a deschis votul pentru test doi membri, trei membri din partea Socialiștilor și Democraților în plus. Doi, unu, vă rog. Trebuie să mai retrageți o cartelă, pentru că în continuare avem un membru din partea Socialiștilor și Democraților în plus. Poate cineva, eu știu, un membru supleant să-și retragă cartela de vot? Bun, s-a rezolvat. Acum putem trece la votul de adevăratele. Deci, supunem la vot decizia noastră de a nu formula obiecții în ceea ce privește sistemul provizorul de tranșe. S-a deschis votul. Contribuție în ceea ce privește uh, cheltuielile administrative. Considerente de la A la B. S-a deschis votul. S-a închis votul, rezoluția se adoptă. Mulțumim. Așa că putem trece acum la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de un dosar foarte pertinent. Măsuri structurale de îmbunătățire a rezilienței instituțiilor de credit din UE. Reforme structurale. După cum știți, o propunere a Comisiei care a fost prezentată înainte de finalul mandatului precedent, dar începem să o discutăm acum. Raportor este domnul Gunnar Hockmark, căruia îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a prezenta câteva puncte de vedere pentru a discuta, pentru a ști exact cum anume putem să procedăm referitor la această legislație. Eu aștept cu nerăbdare o dezbatere aprofundată împreună cu raportorii din umbră și cu toți membrii din această comisie avem un calendar și anume să prezentăm proiectul de raport pe 18 decembrie și cu dorința să avem un Crăciun fericit. Punctul meu de plecare este următorul. Câteva elemente pe care aș dori să vi le împărtășesc. Mai întâi, astăzi ne, suntem în anul 2014, nu în 2009. 2009 a fost un an de criză profundă din cauza unor dezechilibre macroeconomice, dar și datorită faptului că a existat o lipsă de, la nivel de uh, un neajuns la nivel de legislație pentru a avea stabilitatea financiară dorită. Și cred eu că acesta este un element important ce trebuie subliniat, pentru că de atunci, din 2009 până în 2014, am făcut foarte multe. Indiferent ce s-ar putea spune, și știu că sunt opinii divergente pe acest subiect, oricum, de atunci până acum am instaurat foarte multă legislație. Unii vor spune poate prea multă legislație, alții prea puțină, însă nu asta e problema. Asta nu contrazice faptul că avem acum regulament, avem legislație și deci, sectorul financiar, peisajul sectorului financiar în Europa s-a modificat, s-a modificat enorm. Și dacă vă dau doar câteva abrevieri, o să vă gândiți ce înseamnă fiecare. Avem MIFID, MIFID 1, MIFID 2, avem documente legislative. We have the SSM and we have uh, whatever. Oricare ar fi ele. Avem toate aceste autorități de supraveghere și avem, de fapt, pur și simplu o nouă structură. O nouă structură care încă nu a început să funcționeze pe deplin, pentru că e încă prea tânără, prea proaspătă. Sub, supraveghere. În, euro, în zona euro avem, de asemenea, foarte multe documente legislative care vor fi aplicabile. Și e clar că nu poți să-ți construiești o viață doar prin abrevieri, însă vom vedea. Mai avem și um, redresarea bancară, rezoluția pe acest subiect. Iată, acestea sunt elemente care au modificat foarte mult situația cu care eram confruntați în 2009. Apoi, un alt aspect. Din 2009 până încoace, marea schimbare a intervenit la nivel de economie europeană și acesta este un punct de plecare foarte important. Marea schimbare în economia europeană o reprezintă schimbările, indiferent cum o credeți sau nu, schimbările în deficitele publice și prioritatea acordată investițiilor. Dacă vă uitați la tabele, dacă vă uitați la grafice, dacă încercați să trasați o, o curbă, putem spune că astăzi ne, am investit cu 900 de miliarde de euro mai puțin. 900. Și asta comparativ cu ceea ce spunea președintele Comisiei, domnul Juncker. Dorește să lanseze un program de investiții pentru trei ani de zile, și anume 300 de miliarde de euro. Dar noi am subinvestit în Europa 900 de miliarde de euro. Însă asta trebuie văzut din perspectiva restului economiilor la nivel internațional. Investițiile cresc, creșterea crește, uh, creșterea economică sporește în Statele Unite, în țările din Asia. Deci putem vedea că nu e vorba doar de o problemă, de o lipsă de oportunitate pentru noi de a avea creștere economică, ci până la urmă este și un risc, un risc de a nu mai reuși să depășim criza, pentru că dacă nu investești, atunci nu vei fi în măsură să menții valorile activelor, uh, care sunt cerințe primordiale pentru a avea stabilitatea acestui sistem financiar. Toate aceste elemente merg mână în mână. Și deci, mare parte din criza financiară uh, se accentuează atunci când valorile activelor scad. Și asta vreau să subliniez, și anume că valorile activelor sunt deosebit de importante și din această perspectivă. Asta spunem însă în continuare, cred că trebuie să o repetăm. Dacă aceste valori scad, atunci e foarte greu să ai, uh, să mai ai cerințe de stabilitate, pentru că situația devine turbulentă. Deci, acestea sunt două puncte de plecare deosebit de importante, din, după părerea mea. Apoi, un, un alt aspect, ca și un răspuns la toate aceste aspecte. Ideea de a avea o piață de capital unificată în Uniunea Europeană. Eu cred că e nevoie de acest lucru, pentru că sub investițiile, faptul că nu se investește suficient, reprezintă, de fapt, o trăsătură a economiilor în criză. Nu mai e nevoie să spun asta încă o dată. cu cât există mai puține investiții, cu atât ne uh, afundăm și mai mult în criză. Și asta e o problemă de lichidități pe întreaga piața europeană. Deci putem să ne asigurăm că investițiile sunt făcute și că există suficiente lichidități disponibile pe piață. Iar din acest punct de vedere, analizez legislația sistemului bancar. Deci acestea sunt cele trei puncte de plecare, ca și logică de gândire am spus, este deosebit de important ca noi să sprijinim dezvoltarea unei piețe de capitaluri care să fie funcțională, unică și uh, ceea ce numim noi băncile universale, acestea, acele, acelea foarte mari, vor face parte din această piață, fac parte din această piață. Dacă vă uitați la regula registrului contabil, Această, acest text legislativ este deosebit de important și se aplică și acestor bănci foarte mari. În orice caz, sunt la dispoziția noastră pentru a vă furniza mai multe date în acest sens, iar criza pe care am observat-o până în prezent, în continuare a fost o, o criză care a fost alimentată și de piața uh, imobiliară și de piața vânzărilor cu amănuntul. Și putem spune că, da, băncile acestea foarte mari au niște probleme specifice. Eu cred că putem rezolva problema uitându-ne la ea dintr-un alt punct de vedere. Uitați-vă ceea ce s-a întâmplat în Cipru. Uh, oare ar fi fost bine să fi avut acolo aceste tipuri de bănci universale? Poate că da, pentru că în momentul în care o bancă intră într-o situație de criză și se poate sprijini doar pe economiile uh, deponenților, atunci aceasta este singura sursă de salvare. Și aici intervine directiva, ceea ce cred eu că Uh, subliniază faptul că băncile trebuie să aibă anumite garanții uh, să se sprijine nu doar pe deponenți, și pe alte surse de finanțare în momentul în care intervine o situație de criză. Deci, nu putem spune că băncile mari ca tare reprezintă o problemă. Eu aș vrea ca noi să avem nu niște criterii bazate pe structură, ci niște criterii bazate pe risc, ceea ce ar însemna că dacă aceste bănci foarte mari sunt expuse unor riscuri, atunci avem texte legislative la îndemână care să ne permit să intervenim și atunci, într-adevăr, putem pune accentul pe acele probleme cu soluții pertinente. Dar, în continuare, sunt de părere, domnule președinte, că este important ca noi să ne asigurăm că vom avea o credibilitate pentru directiva privind uh, rezoluția și redresarea. Și cred că dacă ne uităm la acest prag de 8% care a fost fixat, acesta, de fapt, va influența doar deponenții. Și, sincer, cred că e prea puțină guvernanță aici sau prea puțini factori politici care să, sunt gata să urmeze acest, ceea ce scrie în acest, în acest regulament. Pentru că e clar că atunci vor interveni manifestații de stradă peste tot, indiferent în ce țară. Nu cred că guvernele vor spune atunci, da, uitați, asta e, acesta este jocul, astea sunt regulile. Nu. Eu cred că din acest punct de vedere ar fi foarte bine să avem un sistem bancar diversificat, dar în același timp un sistem bancar uh, care să ne permită să avem și lichidități din băncile mai mici către băncile mai mari. Dar pentru asta e nevoie de criterii bazate pe risc. Apoi, ceea ce propune Comisia. Eu cred că realizarea acestor rezerve de lichidități trebuie să se facă pe o analiză, bazându-ne pe o analiză de risc. Dacă utilizăm legislația BRRD va reprezenta o oportunitate pentru bănci de a discuta cu autoritățile naționale și de a vedea cum anume acele bănci care nu sunt uh, redresabile, care nu pot fi uh, salvate, cum anume acestea trebuie să introducă reforme pentru a putea respecta aceste criterii. Ideea fiind să reducem cât mai mult cu putință riscul cu care ne-am putea confrunta. Și pentru asta avem nevoie de un punct de sprijin și toate măsurile, toate măsurile legislative, toate măsurile de supraveghere pe care le instaurăm, tocmai asta au drept scop. Să ne asigurăm că vom avea un sistem bancar funcțional, operațional, peste tot în Uniunea Europeană, capabil să aibă lichidități, să facă investiții. Și pentru asta trebuie să conectăm legislațiile pe care le avem deja, în așa fel încât să asigurăm o coerență a întregului sistem. Și acest text ne permite, reprezintă o oportunitate puternică pentru a relansa investițiile. Vă mulțumesc! Thank you very much to the rapporteur for his... Mulțumim raportorului pentru această prezentare, care are o linie foarte clară. Deci va fi foarte interesantă dezbaterea. Primul vorbitor este raportorul din umbră din partea S&D, Jacob Von. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul von Weizsäcker. Mulțumesc și domnului Hochmar pentru această introducere. Cred că aveți dreptate. Întru totul. E nevoie să analizăm această legislație în contextul legislației care a fost uh, elaborată în această comisie și în altele în ultimii câțiva ani. Uh, deci este o legislație care depinde de acest domeniu. Exercițiul uh, făcut, întreprins de BC, a indicat clar de ce se cere finanțare suplimentară doar pentru câteva bănci care nu aveau uh, o dimensiune foarte mare, dar după testele de rezistență se vede că există probleme majore în sistemul bancar european și unul dintre motive, așa cum ați spus, este faptul că alte părți ale lumii se dezvoltă într-un mod mult mai dinamic acum decât uh, zona euro, ceea ce are de face cu faptul că nu am reușit să rezolvăm problemele pe care le avem în sistemul bancar în totalitate. Și o Măsura acestei probleme persistente, la care vreau să vă atrag atenția, sunt uh, efectele de levier foarte scăzute care au reieșit în acest uh, exercițiu de evaluare. Și acest lucru indică faptul că ne bazăm încă foarte mult pe criterii bazate pe risc și dacă lucrurile se înrăutățesc, probabil că vom vedea că sunt riscuri majore presupuse de modele. Deci dacă ai un efect de levier de mai puțin de 3%, ai nevoie doar de mici erori în modelele tale ca să ajungi într-o criză bancară foarte serioasă. Și ce descrieți mă îngrijorează puțin, pentru că îmi spuneți că tocmai erorile de modelare care sunt incluse în sistemul actual vreți să fie uh, transpuse și în legislația privind uh, restructurarea sistemului bancar. Și eu aș, mi-aș dori tocmai opusul, și anume că sistemul nostru bancar să fie mai rezistent, mai ales față de riscuri ca riscul prezentat de modelare, uh, referitor de asemenea la deciziile pe care le-ar lua autoritățile de supraveghere împreună cu uh, autoritățile, ca să nu ajungem să salvăm din nou bănci, trebuie ca acestea să fie mai rezistente. Și în acest context, cred că această legislație este critică și nu sunt sigur că merge destul de departe și vă dau doar două exemple unde nu știu dacă se fac suficiente lucruri. Primul, interzicerea anumitor activități. Dacă ne uităm la textul actual, mai ales la uh, interdicția referitoare la activitatea de negociere nume propriu, lipsește aici interdicția de a credita bănci uh, care au un efect de levier neclar. Deci nu poți să credite statul, dar poți să uh, dai credite băncilor. Și cred că trebuie să fim prudenți, pentru că istoria ne-a arătat uh, în criza uh, gestiunii capitalului pe termen lung și putem să ne întrebăm de ce acești oameni, dintr-o dată, n-au mai reușit să rezolve lucrurile. E bine, motivul a fost că bănci foarte mari, ca Citigroup, creditaseră cu bani um, unor actori uh, în cadrul managementului de uh, capitalului pe termen lung și se găseau într-o situație foarte dificilă, pentru că riscurile nu fuseseră bine estimate. Și acest exemplu ne arată că trebuie să um, minimizăm riscurile, ne permițând băncilor să acorde credite la scară largă unor uh, uh, activități unde efectul de levier nu este suficient de clar. Am dorit ca acest lucru să fie adăugat în legislație și nu credem că ar avea un efect negativ asupra economiei reale. Și încă un punct important, discreția. În legislația actuală există un mare nivel de discreție la multe niveluri și nu e foarte clar uh, modul în care sunt uh, măsoară indicatorii metrici privind riscul, acest lucru se va face de către Autoritatea Bancară Europeană, ABE, și în funcție de propunerile ABE, Comisia va elabora măsuri de interpretare a acestor indici și apoi la va fi la discreția autorităților de supraveghere uh, ale băncilor să ia măsuri pe baza unor recomandări care au fost elaborate pe baza un, cuantificării unor indici și nu știu dacă nu cumva vor exista până la urmă niște negocieri uh, uh, între autoritățile de supraveghere și bănci în cele din urmă pentru a vedea dacă recomandările sunt bune. Și acești actori, uh, ABE, Comisia și autoritățile de supraveghere, chiar dacă toată lumea acționează cu bună credință, cred că se poate uh, ele se vor găsi într-o situație foarte dificilă pentru că sunt supuse unor presiuni de lobby foarte puternice, așa cum știm și noi foarte bine, membrii acestei comisii, și noi suntem supuși la aceste presiuni. Și poate că ar fi bine să ajutăm acești actori, adăugând la procedurile de acolo anumite limite. Uh, niște limite, niște uh, praguri peste care nu mai sunt acceptabile anumite uh, dimensiuni, anumiți parametri. Pentru că ne referim la băncile cele mai mari din Europa. Deci, să spunem, pe o măsurător, baza unui măsurător foarte simplă, uh, până aici se poate merge și nu mai departe. Acestea sunt două sugestii la care lucrăm și poate că vom mai veni și cu altele, pentru că n-am vreme acum să intru în toate detaliile, dar vreau să vă uh, las să vă faceți o impresie cu privire la direcția în care vre, am vrea noi să meargă această nouă legislație. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor pentru ECR, Sid Kamal. Mulțumesc. În ultimul mandat uh, a, a fost un acord din partea grupurilor politice că trebuie să rezolvăm această problemă. Nu ne-am pus de acord întotdeauna cu privire la măsurile și modul în care să o facem, dar uh, am fost multe puncte comune. În ultimul mandat, uh, Eileen McCarthy a, a avut un raport din proprie inițiativă care a, s-a bucurat de consens uh, destul de larg și privind în urmă cu 5 ani, văd că s-au făcut destul de multe și sunt de acord cu Gunmar că avem această arhitectură de supraveghere care a fost creată la nivel european cu toate aceste acronime, dar s-a rezolvat într-adevăr problema. Deci, dacă uh, o bancă eșuează, ea va trebui să fie salvată tot cu banii contribuabililor. Și aceasta ar fi trebuit să fie prioritatea, să evităm această situație. Uh, a fost foarte bine că am făcut chestiuni populiste, cum am, am cerut taxe pe tranzacții financiare sau am atacat uh, fondurile speculative, dar nu am ajuns în centrul problemei, pentru că uh, problema era tocmai să evităm uh, falimentul bancar. Se spune că, uh, deși problema, falimentul băncilor a fost uh, soluționat, problema este că în continuare pot să apară crize bancare. Este o simplificare, dar nu vreau să intru în detalii. În orice caz, în ultimul mandat, mandat ECR a cerut, cu sprijinul mai multor grupuri, trei lucruri. În primul rând, să ne asigurăm că dacă o bancă dă faliment, îi se permite să facă acest lucru și contribuabililor nu li se cere să plătească nota. Și cred că suntem de acord. Putem să ne punem de acord pe acest subiect. Uh, toate persoanele care au o perspectivă liberală asupra economiei. Ne gândim, de ce ar trebui să fie construită, reconstruită o bancă cu banii contribuabililor? Ar trebui să fie lăsată să dea faliment ca orice um, actor economic. ce din stânga îmi spun de ce să se folosească banii contribuabililor ca să salveze o bancă, când consideră că banii contribuabililor ar trebui să fie cheltuiți pe altceva. Deci cred că avem un consens. Apoi, a doua chestiune importantă, uh, este răspunderea. Eu și prietenii mei din stânga suntem de acord că oamenii trebuie să poată să câștige sume mari de bani dacă băncile merg bine. Problema este că um, atunci când ești președintele unei bănci și uh, banca dat faliment, trebuie cineva să fie tras la răspundere. Și a treia chestiune sunt standardele de contabilitate. Când introduci uh, un uh, instrument financiar uh, în bilanțul tău, și uh, uh aduni, uh, acumulezi profitul de la bun început, dar nu acoperi uh, riscul de pierdere. Și s-a văzut foarte clar că produsele financiare uh, ale AIG aveau uh, un risc, o expunere de 3,8 miliarde de dolari. Cum au ajuns în această situație? Nu poți să ajungi să ai o expunere atât de mare, neacoperită. Deci, Trebuie să ne ocupăm exact de chestiunile care trebuie reparate în această legislație. Și, într-adevăr, avem toate aceste acronime, dar s-a rezolvat problema aceasta too big to fail, deci uh, instituție prea mare ca să poată fi lăsată să dea faliment. Cum ar trebui să se intervină? În ce măsură? Într-o lume ideală, eu cred că orice bancă ar trebui să fie lăsată să dea faliment, dar trebuie să existe un sistem de rezoluție, un sistem de lichidare și poate că unul dintre locurile unde ar trebui să intervină statul ar fi tocmai pentru a se asigura că oamenii pot să-și primească banii de la bancă, să-și plătească uh, uh, cheltuielile. Cred că suntem cu toții de acord asupra acestui lucru. Apoi, Oare băncile sub universale nu cumva beneficiază de pe urma subvențiilor implicite? Știu că Gunnar susține ideea băncilor universale, dar cu banii care sunt, uh, uh, care curg în susținerea băncilor, oare nu cumva acești bani se pierd de la alte activități de, uh, care ar putea să fie în beneficiul contribuabililor? Și eu cred că ar trebui să nu oprim statele membre care doresc să ia măsuri mai stricte decât cele prevăzute în legislație și sunt recunoscător că uh, acest lucru va fi permis. Și știu că uh, sunt discutate reforme în uh, diverse state membre. N-am uh, luat decizii ferme până acum. Mă bucur că pot să colaborez cu colegii din mandatul trecut care s-au ocupat de aceste subiecte, unde am uh, reușit să găsim niște puncte comune și aștept uh, cu nerăbdare să discutăm și să ajungem împreună la un consens cât mai larg pe aceste chestiuni și în acest mandat. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele grupului ALDE, Silvi Gular. Mulțumesc, domnule președinte! Astăzi avem un prim schimb de opinii. Aștept până Gunar își pune casca. Bun. Deci este un prim schimb de opinii și, după părerea mea, este cu atât mai important să fim prudenți. Avem o nouă comisie, deci va trebui să ne asigurăm că noul comisar va promova textul la fel și ca și cel precedent. Există rezistențe importante în Consiliu și din experiența mea știu că întotdeauna este foarte dificil că atunci când pentru trilog avem un uh, uh, tabel cu patru coloane, când uh, logica Consiliului este complet diferită de cea textului Comisiei. Eu aș dori să obținem avizul Băncii Centrale Europene legătură cu acest text, pentru că întreaga logica a Comisiei este să se dea o prerogative de apreciere considerabile Um, organismului care pune în aplicare textul. Uh, s-a născut uh, um, sistemul unic, mecanismul unic de rezoluție, uh, dar nu putem să oferim un întreg sistem unei instituții care apoi să ne spună că nu are mijloacele sau intenția de a folosi aceste prerogative. Eu am trei preocupări Bineînțeles, trebuie să mai discutăm despre acestea și știu că raportorul și raportorul din umbră sunt, vor fi deschiși dialogului. Preocuparea mea, prima preocupare, este eventuala fragmentare a pieței interne. În text există ideea că, până la urmă, legislația anumitor state membre se va putea aplica în locul unei legislații comune. Anumite state membre, de altfel, au adoptat texte legislativ în acest domeniu, Regatul Unit, Franța, Germania sau Belgia, de exemplu, aceasta nu e o problemă în sine, dacă putem fi siguri că se ajunge la același rezultat și nu se distruge concurența sau mediul concurențial între diferitele state și bănci uh, și um, rolul autorității bancare europene nu va fi facilitat dacă vor exista, va exista un text european alături de texte naționale. Am insistat asupra rezoluției, uh, am rezistat atunci uh, tentației de naționalizare a fondurilor, a regulilor și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte vigilenți uh, pentru a permite unitatea pieței interne, fără să uităm un alt lucru important care interferează de multe ori cu legislația noastră, o problemă uh, profund democratică și de aceea mă bucur că facem un raport pe acest subiect și anume de unde vin textele care se aplică în Uniunea Europeană. Pentru că uh, vedem că uh, directiva CER de 4 acum um, este um, suferă presiuni din partea unor texte naționale în momentul de față. A doua preocupare a mea, amintită și de colegi, este cum putem uh, lupta împotriva riscului excesiv, cum putem evita uh, cam mm, contribuabile să fie puși la plată. Eh, aș spune colegului Kamal, da, spuneți acest lucru, dar eh, există bănci care sunt naționalizate în proporție de 80% în eh, Regatul Unit. Deci, bineînțeles că există risc pentru banii contribuabililor. În cazul crizei exista riscul invers din partea statelor, pentru că în Ministerele de Finanțe există această idee că băncile trebuie salvate, indiferent cât costă, uneori costă foarte mult. Deci, aș vrea să nu fim naivi și să încurajăm o schimbare de paradigmă. Și anume, uh, eu, eu oricum uh, aștept să văd ce se va întâmpla când o bancă mare va avea din nou probleme. Deci, eu cred că nu trebuie să uităm contextul care explică reticențele uh, din Consiliul de Ministri, reticențe majore, și anume că trebuie să se lase o portiță de ieșire. Adică care va fi uh, echilibrul între protecția împotriva riscurilor pe de o parte și pe de altă parte părerea um, finanțării economiei de către bănci, Lord Hill, într-un răspuns său scris, ne-a dat anumite indicații în legătură cu cele de gând să facă și băncile trebuie să aibă un rol aici. Vedem deja în evoluția activității anumitor bănci din zona euro că ele încep să acorde mai multă asistență întreprinderilor mari sau IMM-urilor care emit obligațiuni și așa mai departe. Deci cum putem evita atunci când avem mare nevoie de creștere și de investiții, cum putem uh, permite ca băncilor să aibă un rol sau dacă nu băncile fac uh, și uh, cum putem evita ca problema să se deplaseze spre uh, tranzacțiile financiare din umbră, shadow banking. Și se mai pune și problema definirii a ceea ce este interzis și ce nu este interzis. În fine, o ultimă preocupare, care este aproape de ordin filozofic. Am impresia că ne regăsim în situația des întâlnită în uh, viața oamenilor de a uh, separa binele de rău unii spun uh, uh, activitățile bancare uh, de proastă calitate trebuie separate de cele de bună calitate. Și în istoria omenirii aceste lucruri, <laughs> această, această atitudine s-a întâlnit de multe ori. Unii spun, nu contează, important este să se spune că am făcut ceva. Deci, uh, Uh, unii au această atitudine dubioasă din punct de vedere și filozofic și uh, practic, uh, deci cred că trebuie să se fragmenteze Uh, piața internă, uh, fragmentarea pieței interne, să nu se pună în, în, în situații de risc economiile și, în al treilea rând, să se păstreze diversitatea sistemelor bancare și să nu cădem prada iluziei că vom separa binele de rău uh, în mod divin și că vom rezolva astfel toate problemele. Situația este mult mai complicată și cred că uh, va trebui nu doar să organizăm audierile care au fost prevăzute, pentru că trebuie să ne întâlnim cu domnul Lican, ale căror concluzii au fost reluate în parte, dar nu complet, și cu cei din sectoarele respective pentru a înțelege cum putem păstra ce e bun în diversitate. Eu aș spune că în băncile universale poate n-ar fi bine ca ele să existe în continuare, dar și ca anumite activități să fie interzise. Dar noi nu dorim să urmărim, uh, să condamnăm un model bancar, ci anumite practici inacceptabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum pentru GUE Fabio De Mazi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Höckmark, pentru această prezentare. Mai întâi, poate veți fi surprinși, surprinși când vă voi spune că uh, îmi place activitatea bancară, dar îmi place activitatea bancară clasică, plictisitoare. Uh, pentru că mm, mulți consideră că bancherii uh, împrumută sau uh, iau uh, împrumută bani pe piețe la 3%, dau credite cu 5% și apoi după masa merg la golf. Da, aceasta este și atitudinea mea. Avem acum uh, foarte multe reglementări, poate o suprareglementare, dar ce contează nu este numărul tipurilor de reglementări, este important este calitatea lor Nu contează câte pagini au uh, aceste acte legislative importante, este cât sunt ele de credibile. Și cred că a venit momentul adevărului pentru o evaluare calitativă a tuturor, um, uh, tuturor tipurilor de legislație precedentă uh, avem problema instituțiilor financiare too big to fail se pune problema refinanțării băncilor de către stat și în continuare băncile prea mari pentru a face faliment vor fi refinanțate de către state dacă va fi nevoie. Și um, Cred că până acum uh, uh, legislația existentă este golită de sens, nu uh, funcționează um, atâta timp cât există aceste instituții financiare prea, mare, prea mari pentru a eșua. Dacă ar fi adevărat că problema este suprareglementarea, suprareglementarea atunci Uh, situația din Grecia sau din Italia, unde um, economia reală nu primește suficiente credite din partea băncilor, uh, este legată de faptul că băncile sunt suprareglementate, cel puțin în Italia. Deci există o legătură între sistemul de stat și sistemul bancar. Nu poate exista o economie solidă fără bănci solide, dar nu pot exista bănci solide fără o economie sănătoasă dacă nu există suficiente uh, cereri de credit, uh, suficientă capacitate de investiții. În al treilea rând, se vorbește mult despre instrumente derivate uh, și de dezvoltarea piețelor. Într-adevăr, există domenii în care e nevoie de acestea, dar dacă uh, studiem cifrele, nu se poate explica creșterea scătorului produselor derivate doar um, prin uh, speculă uh, și prin activități de de piață, pentru că a crescut atât de mult activitatea de trading a băncilor, încât acest lucru nu mai are nicio legătură cu finanțarea nevoilor economiei reale. Și um, prin activitățile speculative cu um, uh, instrumente derivate, riscul nu poate fi izolat deci, observațiile mele în legătură cu ceea ce dorim să facem sunt legate de ceea ce a spus Jacob. Trebuie să discutăm despre uh, tranzacțiile uh, financiare din umbră. Trebuie să spunem că nu dorim ca organele de supraveghere să fie expuse lobbyurilor și uh, uh, presiunii din partea instituțiilor financiare majore. E nevoie de reguli, e nevoie de mai puțină uh, uh, discreție în luarea deciziilor, e nevoie de reguli clare și dorim să depășim aceste modele interne bazate pe risc. pentru că până acum ne-am bazat pe modelurile interne de gestionare a riscurilor ale băncilor, care nu au fost performante în timpul crizei. Am observat acest lucru. Și deci nu am rezolvat problema de bază. O ultimă observație. Cred că avem multe obiective în primul articol, uh, obiective bune, și considerăm că separarea trebuie să fie strâns legată de toate aceste obiective menționate la articolul 1 și nu doar de această definiție vagă și opacă a, amenințării la adresa stabilității financiare și, bineînțeles, vom vedea cum va avansa, cum va evalua această de legislație. Acum trebuie să obținem rezultate pentru contribuabil și uh, noi vom participa, bineînțeles, la acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor Philip Lambert. Fabio, sunt sigur că îi face mai mult decât doar să observi modul în care va evalua acest act legislativ. Sunt de acord cu multe lucruri spuse de Iacob și de Fabio și de anumite lucruri spuse de Silvi și Gunnar. Doresc să spun, în primul rând, că sunt de acord cu unele dintre premisele lui Gunnar, și anume că Europa suferă de pe urma unei lipse grave de investiții. Deci lipsește finanțarea atât din sistemul public cât și din cel uh, privat. Unii au spus că prea multă reglementare uh, înseamnă o piedică în calea investițiilor. Dereglementarea nu este răspunsul la toate problemele, dar este o condiție necesară și dacă mergem legislația americană uh, se referă la depozite, dar nu are um, consecințe directe asupra economiei reale, pentru că se, pot, uh, poate, se poate reglementa depozite care pot să fie folosite pentru altceva decât pentru a finanța economia reală. Deci dacă noi reglementăm fonduri care apoi sunt folosite în alte scopuri, a nu face reforme structurale înseamnă o piedică în calea investițiilor, pentru că banii nu ajung în economia reală. Sunt sigur, Silvi, sunt sigur, Silvi că nu ești de acord, dar Apoi, s-a spus că băncile universale nu sunt problema în sine. Mi s-a spus acest lucru de mii de ori, dar eu doresc un sistem bancar uh, diversificat. Uh, întrebarea este cât de mare ar fi aceste bănci universale. Uh, în cazul Dexia, băncii Dexia, Uh, sau Fortis, uh, băncile mari din țara mea, dacă ar fi dacă ar fi uh, existat o separare a activităților, Fortis nu s-ar fi regăsit cu 45 de miliarde de instrumente neperformante în contabilitatea sa. Deci, nu putem uh, spune că anumite bănci au dat faliment pentru că erau bănci specializate. Bun, dar asta nu înseamnă că băncile universale sunt soluția la toate problemele. Apoi s-a mai spus că am făcut deja prea multe și că am legiferat prea mult. Ei bine, punctul meu de vedere este foarte simplu. Am o abordare liberală. Trăim într-o economie de piață și nu pot fi de acord că orice companie privată poate avea un statut special în, conform căruia dacă câștigă bine, dacă nu, ia banii contribuabililor. Nu, nu așa economia de piață. Arată mai mult ca o economie sovietică decât ca o economie de piață. Și pentru noi, dacă legislația noastră e bună, atunci uh, trebuie să putem să ne uităm în ochii contribuabilor și să le spunem nu există instituții financiare prea mari pentru a eșua. Și uh, directiva privind cerințele de capital uh, au fost uh, un mic pas în direcția cea bună. Apoi, directiva privind traducerea și adresarea băncilor este încă un pas în această direcție, dar sunt încă departe de a fi rezolvat problema. Deci trebuie până la urmă să hotărâm, suntem pentru economie de piață sau nu. Dar nu poți să dorești economie de piață numai când îți place, când îți servește scopurile și apoi uh, o economie de stat centralizată dacă îți convine sau atunci când îți convine. Sau, sau, nu se pot amândouă în același timp. Cu aceste observații preliminare doresc să fac referire la câteva articole le, cărora trebuie să li se dea uh, atenție deosebită. Mai întâi, obiectivele acest, acestui uh, pachet legislativ. Nu e vorba aici de a avea băncile în detai uh, bune și cele de investiții proaste. Nu. Pot exista bănci de detaliu bine, uh, care să funcționeze bine și bănci uh, și altele care să funcționeze mai puțin bine. Dar nu dorim să existe uh, contagiune de la o parte a sistemului la alta. Și noi dorim să încurajăm uh, activitățile bancare esențiale societății. Dorim să garantăm activitățile esențiale. Dacă acestea nu sunt activități sub, uh, esențiale, trebuie să limităm. Uh, dacă statul finanțează cumva uh, sau subvenționează activitățile, atunci ele trebuie să, aceste subvenții trebuie să limiteze la activitățile esențiale economiei și trebuie să se menționeze clar negru pe alb care activități sunt esențiale și care nu. Și dacă acționarii băncilor doresc să speculeze, n-au decât să o facă, dar cu banii lor, pe riscul lor. Noi nu dorim să uh, folosească fondurile băncilor de detaliu subvenționate din uh, uh fonduri publice. Apoi, articolul 3, domeniul de aplicare. Propunerea se aplică la aproximativ 30 de bănci. Eu cred că trebuie să luăm definiția folosită pentru Uniunea Bancară uh, pentru a defini o bancă importantă și să aplicăm această definiție la cele 28 de state membre. Deci, e vorba de um, băncile din zona euro și băncile care, um, cărora se aplică această definiție din afara zonei euro. Pentru că nu putem spune că anumite bănci nu contează pentru că nu sunt uh, atât de, um, atât de active pe piețele de capital. Nu, trebuie să ținem cont de um, o situație în evoluție. Nu dorim ca alte bănci să ajungă într-o zonă periculoasă. Apoi, în ceea ce privește activitățile de negociere în nume propriu, um, singura modalitate de a face distinția între aceste tipuri de activități și alte tipuri de activități bancare fiecare Uh, poate nu e, nu e ușor să uh, inculcăm fiecărui uh, trader de ce face anumite tipuri de activități, anumite tipuri de tranzacții, dar trebuie să definim foarte clar ce înseamnă um, negocierile nume propriu. Am dori un sistem de tip semafor o situație mm, cu culoarea roșie în care separarea activităților este obligatorie, uh, culoarea verde care să permită operațiunilor sub anumite, uh, sub anumite praguri în care nu trebuie separarea activităților și apoi să existe un, uh, o lumină galbenă unde să existe o discreție în separarea activităților sau nu. Dar nu dorim ca băncile să poată să negocieze uh, posibilitatea de a ieși din această zonă. Dacă ținem cont de uh, cerințele de capital folosite pentru activitățile de piață, putem spune 10% pentru uh, separarea obligatorie, 5% monitorizare aprofundată, dar aceste activități, uh, aceste date sunt ușor manipulate, deci poate trebuie să căutăm uh, indica, uh, anumite, anumiți indicatori mai robuști. Și testele de stres folosesc tocmai aceste date și nu e corect. Am văzut și alte studii uh, care spun că e nevoie de mult mai multe capitaluri pentru ca băncile să supraviețuiască. În fine, și aici sunt de acord cu Silvi. Uh, trebuie să se um, să existe excepții pentru, statele, pentru aminte state membre. De exemplu, Regatul Unit a luat în serios lucrurile. Am criticat Regatul Unit uh, în multe cazuri, dar aici, în acest caz, este țara care se uh, apropie cel mai mult de situația ideală. Punctul meu de vedere în legătură cu reformele naționale făcute în Germania, Belgia și Franța este că acestea au fost manevre, de fapt, care nu au permis o adevărată separare a activităților, ci au, au avut obiectivul să scape de aplicarea legislației europene. Deci, Silvi, sunt de acord cu tine că trebuie să păstrăm integritatea pieței unice. Dar apoi trebuie să facem uh, o, avem o opțiune dificilă, o, o alegere dificilă. Sau lăsăm uh, să se facă reforme false ca cea din Franța, Belgia sau Germania și eu nu sunt gata să plătesc acest uh, preț, sau Și atunci trebuie să lăsăm britanicilor excepția pentru ca ei să poată meargă până unde doresc sau uh, aducem nivelul ambiției britanice pe continent și atunci putem apăra cu adevărat piața unică. Iată, trebuie să găsim o cale de mijloc între aceste două extreme, dar nu sunt gata să sacrific obiectivul reformei doar pentru uh, a permite funcționarea unei piețe unice deficitare. Dacă măcar o insulă uh, dorește să, să uh, lupte pentru economia de piață, atunci să o lăsăm în franceză. Aș dori să repet un lucru, pentru că uh, Silvi spunea că dorim să prezentăm aceste reforme ca fiind sau lucruri bune sau rele. Eu aș spune că e ușor uh, să dăm vina pe nuanțe. Nu știu dacă 50 de nuanțe uh, de gri n-am citit această carte, dar uh, Eu nu sunt uh, opus din principiu activităților de pe piețele financiare, nici activitățile băncilor de detaliu nu sunt neapărat bune, dar nu doresc în niciun caz să avem o economie în care să finanțăm activități de piață care n-au nicio legătură cu economia reală, cu uh, finanțare publică. Mă, îmi aduc aminte de o discuție cu Andrew Proctor, care era uh, principalul lobbyist din partea Deutsche Bank. Nu știu dacă e cineva aici de la Deutsche Bank, dar dacă este, ar fi bine să se ascundă aici la acest Parlament. Și cineva de la uh, Ministerul de Finanțe din, Britan- din Marea Britanie a spus, domnule Proctor, vă rog să răspundeți cu da și, sau nu la următoarea întrebare. Ați accepta ca de acum încolo Deutsche Bank să-și financeze activitățile de, de piațe financiare la prețul pieței, adică fără avantajele care, pe care le oferă uh, finanțările publice. Andrew Proctor a răspuns la această întrebare nu. Deci, pentru Deutsche Bank este, era inacceptabil să nu mai dispună de aceste finanțări publice. Între timp și-a pierdut locuri de muncă și cu atât mai bine, dar acest lucru nu înseamnă că Deutsche Bank este acum neprihănită. Um, aș dori să mă opresc aici și cu siguranță vom mai avea dezbateri eh, interesante pe acest subiect. Indiferent ce face Consiliul, eu nu sunt printre cei care spun că Parlamentul, dacă are o majoritate mare, trebuie să-și sacrifice ambițiile pe, la nivelul eh, estimat al ambițiilor Consiliului. Nu mă interesează care va fi nivelul de ambiții al Consiliului. Ieri Comisia a fost de acord cu uh, a, a aprobat publicarea rezultatelor țară pe țară, deci am spus că transparența contabilă țară pe țară nu va face rău economiei. Și Parlamentul avea o poziție unanimă în acest uh, domeniu și Consiliul o poziție aproape unanimă, pentru că un singur stat membru era de acord cu Parlamentul și 26 de state membre erau împotriva poziției Parlamentului. Dar, până la urmă, punctul de vedere al Parlamentului a avut câștig de cauză. Deci ce? voie, vorba aici de o voință politică. Dacă avem o majoritate pentru un nivel de uh, ambiție ridicat, dacă domnii miniștri de finanțe nu au ambiție, nu înțeleg de ce și noi am alege calea cea mai ușoară. Mulțumesc! Now we go to the cash TI. Mulțumesc, Filip, și văd că acum avem 8 oratori înscriși pe listă. Voi încheia lista acum, fiecare câte două minute. Primul pe listă este domnul Balț. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja foarte multe în acest prim schimb de opinii. Nu vreau să intru în detalii pentru că n-am timp în cele două minute. Dar vreau să fac două observații cu caracter general. Cred că cu Uniunea Bancară, pe care am pus-o rapid în uh, funcțiune, am uh, realizat foarte multe lucruri. Cred că în cele din urmă Uniunea Bancară va contribui semnificativ la stabilitatea financiară în Europa. Cred că suntem cu toții de acord. Și încă un lucru este clar. Uh, suntem încă în dezbateri cu privire la aceasta. Punerea în aplicare a Uniunii Bancare ne va ocupa mare parte din energie și la nivel european și la nivel național. Pe de altă parte, cred că este important să ne gândim Uh, ce putem să le oferim pe bună dreptate și ce le cerem pe bună dreptate actorilor de piață în, din Europa. Pentru că trebuie să ne gândim și la consecințele unei uh, reforme structurale ale, a băncilor pe care o discutăm acum și care este schițată în propunerea Comisiei. Deci aceste consecințe trebuie să fie clare. Și, în cele din urmă, problematica și tematica de la baza acestei propuneri a comisiei um, sunt uh, abordate în Uniunea Bancară. Să nu ne gândim la too big to fail, Uh, prea mari pentru a fi lăsate să eșueze, too big to save sau too complex to resolve. Deci se face o diferențiere între situații și vreau să subliniez ce a spus și raportorul Gunnar, Gunnar Premisa pentru această dezbatere pe marginea reformei structurale a băncilor s-a schimbat și, prin urmare, uh, trebuie să ne schimbăm și noi perspectiva din care privim această propunere a Comisiei. Uh, Ehm, suntem uh, pe picior de egalitate și de aceea mă bucur că putem să avem uh, dezbateri, cred eu, foarte palpitante în următoarele luni în această comisie și aș avea o dorință. Poate că data viitoare vom putea să folosim mai puține acronime, pentru că am auzit uh, suficient uh, despre toate acronimele astea. Poate data viitoare putem să vorbim în termeni uh, mai uh, uh, simpli. Bine, spune domnul președinte, bine. Elisa Ferreira, vă rog să respectați și dumneavoastră cele două minute, pentru că avem și alte puncte pe ordinea de zi. Foarte repede, dar e adevărat că e un subiect foarte important cel pe care îl discutăm acum. Cred că e un subiect foarte important și consider că noi am făcut deja foarte multe eforturi, e adevărat. Și aceasta este ultima piesă legislativă care se afla pe agenda noastră de lucru și a fost pe această agenda de multă vreme. Am risca să nu putem aplica tot ceea ce am realizat la nivel legislativ dacă menținem în continuare acele bănci foarte mari care sunt prea complexe pentru a fi înțelese, pentru a fi reglementate uh, și dacă nu avem o abordare specifică în așa fel încât acestea să devină bănci mai gestionabile, mai controlabile de către toate comitetele de supraveghere pe care noi le-am instaurat prin documentele noastre legislative. Apoi, cred că trebuie să fim foarte clari și doi sau trei oratori precedenți au referit deja la acest lucru, însă prefer să subliniez și eu încă o dată. În același timp, noi, nu uitați, nu evoluăm într-un spațiu vid, într-un spațiu gol. Avem inițiative care există la nivel de uh, Uh, SUA la nivel de țări asiatice, în Germania, în alte țări europene. Deci trebuie să ne asigurăm că acest cadru european pe care îl uh, punem la punct pentru a reorganiza băncile, pentru a reorganiza această structură bancară, uh, trebuie să țină seama și de interesele cetățenilor, de ce, interesele celor care plătesc taxe, să țină seama de dorința noastră de stabilitate a sistemului financiar în Europa și să nu interpretăm doar interesele anumitor state membre. Trebuie să ne asigurăm că există garanții în acest sens. E clar că discuțiile acestea le-am urmărit cu foarte multă atenție și cu siguranță am creat un spirit uh, de lucru atât de necesar și constructiv pentru munca noastră viitoare. Mulțumesc, domnul Antonio Tajani, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu Aș dori să mă întorc la suma aceea evocată care nu a fost investită în economia reală în uh, Europa, cea de care, despre care vorbea uh, domnul Lambert. Când vorbim despre economia reală, e clar că includem aici și economia financiară și e clar că trebuie să redăm încredere economiei reale și asta prin intervenții politice, uh, prin norme legislative și uh, pentru asta trebuie să mizăm pe calitate. Și e clar că e nevoie de mai puține acronime și abrevieri, ci e nevoie și de mai multă încredere pentru investitori. Eu am avut o întâlnire cu directorul bursei din Londra, care îmi spunea, da, banii există, mijloacele financiare există, încrederea ne lipsește. Oamenii n-au încredere și atunci nu investesc. Pentru a investi e nevoie de reguli. Reguli care să permită acestor bănci să relanseze, să ajute cu adevărat economia reală, nu doar industriile mari, ci și mm urile Eu îmi aduc aminte de alegerea făcută la un moment dat de Comisia Europeană și anume, în Basel III, să avem niște prevederi specifice pentru IMM-uri, pentru a relansa activitatea lor, pentru că ele au nevoie de credite accesul la economia reală uh, nu poate fi realizat doar prin băncile mari, băncile internaționale. Trebuie să protejăm acele bănci mai mici care tocmai relansează economia, intervin în economia reală fără de care s-ar putea să ne aflăm într-o situație în care vom susține băncile mari care n-au făcut suficiente lucruri pentru a, ajuta uh, IMM-urile. Băncile mici sunt cele care fac acest lucru. Ele sunt cele care permit accesul la credite. Băncile mari ar putea fi supuse unor sancțiuni din partea Uniunii Europene, din partea SUA, pentru anumite operațiuni care nu ar fi uh, corecte, spre exemplu în ceea ce privește rata dobânzii. Așa că noi aici trebuie să ne pronunțăm pentru un sprijin în favoarea economiei reale, pentru garanții în favoarea băncilor de dimensiuni mai mici care pot ajuta economia reală. Și aștept cu mare nerăbdare părerea Comisiei ITRE, în așa fel încât să putem prelua acest aviz cu o trimitere explicită și sunt de acord cu domnul Lambert dacă nu mizăm pe economia reală, nu vom avea rezultate. Mulțumesc din partea Socialiștilor și Democraților, doamna Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să spun că multe din comentariile care au fost deja făcute, le vreau și eu să le fac. Dar sunt de acord că e o problemă crucială pentru noi, pentru că nu am reușit să rezolvăm acest lucru înainte și dacă nu mă șel și opinia publică nu mai are încrederea Uh, în faptul că băncile se vor autoreglementa, vor găsi o cale de a-și rezolva problemele singure. De aceea noi trebuie să intervenim aici. Există câteva aspecte pe care vreau să le subliniez. Nu putem continua să sponsorizăm sau să subsidiem acele bănci foarte mari, care sunt prea mari pentru a fi lăsate baltă. Eu cred că trebuie să ne punem de acord asupra acestui principiu și statele membre în acest sens pot merge și mai departe. N-are sens să avem niciun uh, fel de legislație dacă nu putem să facem fața acestei probleme. Eu nu vreau să mă refer nici la uh, activitățile bancare din umbră, acele activități bancare fantomă, nici măcar nu le menționez aici, pentru că știu, au existat niște cifre care au fost publicate săptămâna trecută într-un studiu și care arată că aceste activități din umbră sunt uh, și mai mari ca volum decât înainte de momentul crizei crize. Deci e clar că trebuie să ținem seama de acest lucru. Eu mă refer, eu sunt raportor pe un, uh, un, uh, un alt text și aș fi vrut să mă asigur că preluăm această idee. Pentru că legislația aceasta are drept scop, pur și simplu, susținerea economiei reale. Și asta e foarte important pentru mine. Mulțumesc și acum domnul Sven Giegold. Mulțumesc, dragi colegi. Am fost oarecum surprins de anumite intervenții precedente. Cred că dezbaterea merge în direcția potrivită, totuși. Noi aici, în Europa, am optat pentru niște principii clare, și anume cum vrem să reglementăm lucrurile, cum am vorbit despre economia socială de piață. Și mă surprinde faptul că unele dintre intervenții care vin din acele partide politice care au avut onoarea de a susține aceste principii nu se mai referă la ele. Uh, și cum anume putem evalua aceste piese legislative, documente legislative. Din punctul meu de vedere, o economie socială de piață se bazează pe concurență. Concurența înseamnă că nu ai actori care să fie atât de mari încât să aibă o influență atât de mare să, să, să schimbe uh, piața. Și uitați-vă, când ne uităm la anumiți actori, aceștia, prin intervențiile lor, de fapt, uh, distorsionează principiul concurenței. Apoi, principiul răspunderii, de asemenea, asta ce înseamnă? Înseamnă că în primul rând, nu e nevoie de subsidii și dacă se întâmplă ceva, atunci, ceva rău, atunci investitorul este cel care își asumă riscul. Deci noi trebuie să avem garanții pentru deponenți. Și atunci, în consecință, dacă există un pericol, dacă de fapt, există niște garanții publice pentru acești deponenți, acestea vor fi utilizate uh, pentru a subsidia alte activități bancare, atunci trebuie să ne asigurăm că aceste uh, acest principiu de răspundere este concret aplicat și că nu există astfel de subsidii. Și, în final, economia socială de piață se bazează pe anumite alegeri. Alegerile trebuie făcute fără conflicte de interes. Și unul dintre elementele cheie în ceea ce privește textul legislativ Stig... Glass-Steagall este că trebuie să ne asigurăm că Toată lumea este tratată pe picior de egalitate în materie de informații. Și sunt foarte surprins că prea puțin dintre dumneavoastră s-au referit la acest lucru. Da, uh, Silvi, tu te-ai referit la acest lucru încă de la bun început. Nu trebuie să neglijăm acest aspect. Pentru că a existat un studiu aprofundat, care din păcate n-a abordat ideea conflictului de interese. Dar cred eu că ceea ce putem învăța din studiul Liikanen este că pentru a avea anumite um, investiții, trebuie să mai întâi să analizăm unde am acționat prea mult și unde prea puțin. Ideea este că principiile economiei sociale de piață trebuie să fie respectate și în sectorul bancar, așa cum sunt respectate și în alte domenii. Și am impresia că aici există anumite neajunsuri în ceea ce privește principiile, aplicarea acestor principii economiei economiilor sociale de piață. Mai ales că ne uităm la agenda de lucru a anumitor tipuri de bănci care nu sunt respectate. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Pervanș Berez. Mulțumesc. Mulțumesc lui Gunnar Hockmark pentru că a definit cadrul în care noi trebuie să acționăm și să abordăm această chestiune. Pentru că eu cred că, de fapt, ajungem acum la un moment în care e, de fapt, primul text legislativ pe care trebuie să-l dezbatem, care în realitate ne va conduce la o dezbatere imensă, și anume felul în care finanțăm economia reală. Tocmai într-un moment în care, de ambele maluri ale Atlanticului, condițiile în care dinamicile se instaurează, fie pentru a se ocupa de investiții și de activitatea economică în prioritate, așa cum s-a făcut în Statele Unite pe de o parte, sau uh, așa cum am făcut aici, înainte de toate, ne-am uh, preocupat de chestiunea stabilității piețelor financiare. E bine, aceasta este dezbaterea. Într-un moment în care există în plus și negocieri TTIP în care acest tip de legislație evident că va avea un impact chiar dacă am considerat că aceste chestiuni de uh, piețe financiare nu țin de negocierile TTIP. Față de toate aceste aspecte, eu cred că și contextul european a evoluat comparativ cu momentul în care am lansat dezbaterile referitoare la sistemul bancar și mulți colegi au spus acest lucru. Intrarea în vigoare a Uniunii Bancare are un impact asupra sănătății băncilor, indiferent de arhitectura lor. Nu putem nega acest lucru și, deocamdată, încă nu cunoaștem amploarea acestui impact. Un al treilea element. Eu cred că comparativ cu miza pieței interne, aici ne confruntăm cu o, o dilemă. Mai întâi, chestiunea aceasta a structurilor bancare trebuie să fie examinată segment cu segment sau tip de bancă în parte. Uh, și asta uitându-ne la contribuția lor față de economia reală. Și din acest punct de vedere, cred eu, faptul că încercăm să analizăm un tip de bancă sau un tip de structură bancară duce la o uh, o analiză, aș spune eu, segmentată, fărâmițată a pieței. Și insist încă o dată, noi am făcut acest lucru împreună cu Otmar Caras în raportul criză și de atunci și până acum n-am mai văzut niciun fel de rezultat. Și dacă tratăm astfel economia segment cu segment, ajungem la un, o situație de dezagregare a pieței interne, ajungem la o situație de renaționalizare a anumitor entități și nu respectăm obiectivul nostru principal și anume de a relansa economia europeană. Europeană. Încă două observații. Prima este aceea că în felul în care organizăm noi dezbaterile, în felul în care acționăm prin Basel, iată un aspect ce trebuie evocat, și, în al doilea rând, eu consider că în această dezbatere nimeni nu propune un adevărat deal, o înțelegere cu uh, sectorul bancar și financiar. Ori noi trebuie să ne asigurăm că după ce am analizat le legislație cu legislație, segment cu segment, am rezolvat problema stabilității uh, pieței financiare, atunci trebuie să ne asigurăm că aceste bănci vor contribui din nou la relansarea economică. Da, vă rog să respectați timpul de intervenție ce v-a fost alocat și acum are cuvântul domnul Otmar Chiaras. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu mare atenție dezbaterea și am senzația că în acest raport, de fapt, se face o analiză a legislației de până acum, a obiectivelor uh, piețelor financiare, ale structurii bancare și a, a uh, supravegherii. Toate vrem să le aducem în acest raport. Și cred că acest raport are o șansă să reușească doar dacă nu purtăm în el o dezbatere generală, ci să pornim de la punctul de plecare, raportul Licanen și de la propunerea comisiei. Și dacă luăm în considerare ce s-a mai întâmplat în legislație din 2008, de unde a început uh, acest concept de too big to fail, prea mare pentru a eșua și lipsa de transparență. Și am auzit chiar la începutul discuției că există uh, o evaluare de impact uh, cu privire la evaluarea sistemului bancar am adoptat foarte multe rapoarte pe care nu le-am uh, tratat în mod separat, ci pe care le-am uh, privit ca pe un pachet. Și de aceea propun ca raportorii tuturor acestor rapoarte să se așeze împreună la o masă pentru a dezbate ce tratăm unde. Um, unul este un raport de proprie inițiativă, unul este un raport de evaluare, unul este un raport legislativ și trebuie să discutăm și să vedem exact uh, Uh, ce um, accente punem în fiecare dintre aceste rapoarte. Pentru că dacă nu, nu vom putea să ne achităm de sarcina pe care o avem. Cred că ar trebui să pornim de la economia socială de piață, de la rolul structurii bancare, uh, în, uh, făcând legătura cu legislația actuală și cu raportul Likanen și să vedem unde anume își găsesc locul celelalte aspecte care s-au mai regăsit în dezbatere și probabil mai bine și-ar găsi locul în celelalte rapoarte, pentru că nu putem să includem totul în acest raport dacă vrem să ne achităm uh, onorabil de sarcina reglementării structurii bancare. Uh, vom avea un raport propriu de evaluare a întregii structuri bancare după uh, ce primim raportul uh, de supraveghere din partea BCE. Și uh, în celălalt raport am discutat de problemele legate de structura bancară. Deci, rugămintea ar mea ar fi ca toți raportorii să se întâlnească și să discute și să vadă care este uh, tema centrală în fiecare raport. Mulțumesc. Mulțumesc, Ole Ludvigson. Det är viktigt att vi ser pragmatiskt på detta lagförslag. Eu cred că ar trebui să fim pragmatici în această dezbatere. Dacă vrem să ținem sub control și cele mai mari uh, bănci, uh, atunci trebuie să ne uităm la, ce, la rezultatele uh, procesului Likanen Și, într-adevăr, uh, așa cum spune și propunerea Comisiei, trebuie să găsim un echilibru uh, rezonabil în aplicarea normelor. Acest lucru, sigur că aceste norme nu trebuie să fie valabile doar pentru marile bănci, cred eu. Cred că este bine, de asemenea, că există posibilitatea ca stabilitatea financiară să fie de asemenea luată în vizor de către autoritățile de supraveghere și um, văd că această propunere pornește de la premisa că activitățile trebuie să se desfășoare într-un mod rezonabil. Cred că acest lucru este cel mai important. Thank you. Uh, Marco Valli. Mulțumesc, Marco Valli. Te Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc și mai pe scurt decât la raportul precedent. Este primul meu mandat și din 2009, când a început criza, eu lucram la o bancă de afaceri și mă ocupam de depozite. Nu eram trader, nu, eram, nu făceam speculă. Deci nu am contribuit la această criză sistemică, dar am pot să spun anumite lucruri. Raportorul a spus că în acești ani s-au făcut multe. S-au făcut multe, dar în ce scop? Ce s-a schimbat până la urmă? S-a schimbat poate faptul că întreprinderile cele mai strâns legate de economia reală, de sectorul bancar internațional, cele care creează uh, ocupare, locuri de muncă și PIB, au dat faliment. În schimb, uh, întregul sistem legat de, de întreprinderile multinaționale, bănci internaționale și mai departe, au fost finanțate într-una de băncile centrale. Deci a fost, uh, au fost injectate capitaluri într-un sistem greșit. Eu mă întreb dacă se poate face ceva pentru a pune capăt acestui crize acum. Cum putem pune serviciul bancar cu adevărat în uh, slujba economiei reale? Pentru a rezolva problemele actuale, șomajul, uh, și pentru a permite o redistribuire a bogățiilor. Eu cred că în acest moment noi trebuie să încercăm să sterilizăm, nu să avem intervenții mici. Trebuie să facem ceva cu un impact maxim. Voi discuta foarte pe scurt cu raportorii din umbră, pentru că nu am, în grupul meu nu am, nu am dezbătut suficient lucrurile, dar eu cred că cu toți împreună trebuie să sterilizăm o uh, criză sistemică și la nivel internațional trebuie să abordăm această problemă globală. Trebuie să o facem în mod foarte serios la nivel internațional. Now, give... Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul raportorului, dau cuvântul Comisiei pentru o scurtă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportorului, raportorilor din umbră și tuturor celorlalți uh, eurodeputați care au participat la această dezbatere, foarte utilă din punctul meu de vedere. Permiteți-mi să mă refer pe scurt la trei puncte. În primul rând, de ce avem nevoie de o reformă structurală a băncilor după toate reformele care au fost întreprinse deja? Nu vreau să-l sperii sau să-l plictisesc pe domnul Baz cu lungă listă de acronime, dar vă dau două exemple. Avem un nou cadru privind capitalul, dar capitalul nu este un panaceu. Și vedem în analiza noastră că atunci când ne uităm la registrul de tranzacționare al băncilor, există o dispersie foarte mare în modul în care băncile tratează riscurile legate de tranzacționare. Și uh, am luat acest uh, lucru în considerare, dar nu suficient în uh, acest cadru de reglementare a capitalului. Deci capitalul nu este un uh, panaceu. Uh, riscurile sunt foarte greu de cuantificat și de aceea capitalul nu este întotdeauna soluție. Apoi, rezoluția, da, s-a făcut foarte mult în acest sens și pentru marea majoritate a băncilor credem că cadrul de rezoluție este absolut adecvat. Dar recunoaștem că pentru unele dintre aceste bănci foarte mari, foarte complexe, despre care vorbim în această propunere, doar 30 de bănci sunt vizate de aceasta, acest proces va fi unul uh, Uh, provocator, nu este testat și, într-adevăr, uh, s-ar putea să pună probleme în cazul băncilor care au activitate transfrontalieră. Deci există un risc rezidual legat de aceste bănci foarte mari, care trebuie să fie acoperit și asta încercăm să facem prin propunere. Și apoi, dimensiunea pieței interne a fost menționată. Sunt într totul de acord că piața internă este relevantă aici, dat fiindcă patru state membre au legiferat deja și altele Uh, iau în considerare legiferarea și au spus că singurul motiv pentru care nu o fac acum este că există o propunere europeană care se discută. Dar nu doar dimensiunea pieței unice, nu doar piața unică ar fi periclitată de uh, menținerea legislației divergente la nivel național, unul dintre pilonii Uniunii Bancare este îndreptarul unic și dacă rămâne uh, valabilă legislația națională, atunci acest instrument ar fi subminat. În al treilea rând, nu suntem obiectivul acestei propuneri nu vrea să submineze băncile universale, ci să acopere riscurile create de bănci foarte mari și foarte complexe, care au o mare uh, și puternică activitate de tranzacționare. Nu intenționăm să subminăm finanțarea economiei reale. Din potrivă, propunerea noastră dorește să vină ca un complement la um, celelalte acte legislative pentru a crea un uh, teren echitabil, astfel încât toți actorii să poată să joace rolul pe piața uh, capitalului. Așa cum a spus doamna Gular, rămâne întrebarea privind pozițiile din Consiliu, mai ales în ceea ce privește uh, discreția de supraveghere Există unii care doresc uh, un cadru mai discreționar. Nu este o poziție unanimă în Consiliu, în orice caz, și facem eforturi în Consiliu pentru a explica ce anume înseamnă propunerea noastră. Eu vreau să subliniez că propunerea noastră este una pragmatică. Am încercat să echilibrăm un cadru obiectiv de îndrumare a supraveghetorilor cu măsuri necesare de supraveghere pentru a reflecta complexitățile lumii în care trăim. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că am depășit timpul. Mulțumim și noi comisiei și acum ultimul vorbitor în această dezbatere este raportorul. Mulțumesc, mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. M-a bucurat că unii colegi din stânga uh, s-au afișat ca adevărați capitaliști, uh, admirând economia de piață. Cred că este un bun punct de plecare și un teren bun pentru cooperare. Deci sunteți de acord cu noi, se spune din sală. Eu întotdeauna sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că economia de piață e bună. Eu spun chiar că economia de piață este socială și sper că dumneavoastră sunteți de asemenea de acord cu mine că avem nevoie de mai multe investiții. Și sper că... Cred că și Otmar a spus un lucru important pe care să nu-l uităm indiferent la ce concluzii vom ajunge. Și anume, aceasta este doar o parte dintr-un cadru legislativ uh, este doar o piesă din puzzle. Uneori e bine să spui ceea ce nu ai spus. Unul dintre prieteni, cred că Filit, a spus că a auzit uh, niște muzică și mă bucur că el ascultă muzică. Îi se pare că aude muzică în aceste dezbateri. Dar uneori se aude și o altă melodie decât uh, cea care e intenționată. Și anume, eu nu am spus că suntem uh, suprareglementați. Eu am spus că am reglementat lucrurile din 2009. Și dacă suntem serioși, atunci trebuie să ne dăm seama că acest lucru a schimbat peisajul. Punctul meu principal de plecare este următorul. 2014 nu e o situație similară sau identică cu cea din 2009 și dacă avem respect de sine, ceea ce sper, uh, trebuie să acceptăm faptul că lucrurile s-au schimbat față de momentul în care am început. Această legislație nu poate fi văzută ca o piesă unică. Ea trebuie văzută în perspectiva tuturor celorlalte acte legislative. Nu am spus, așa cum prietenul meu Saed a menționat, că eu uh, prefer sau îmi plac băncile universale uh, spre deosebire de prietenii mei socialiști, uh, mie nu-mi plac băncile deloc, E, uh, pentru că mie tind să-mi placă persoanele sau să iubesc persoane, nu instituțiile. Și sunt destul de relaxat. Cred că avem nevoie de structuri bancare diferite care să se dezvolte în funcție de cerere. Cred că avem nevoie de micile bănci, uh, bănci de bănci cu amănutul, bănci de investiții și așa mai departe. Dar cred că este important să existe un flux între ele. Nu vreau ca activitățile de retail să fie izolate de oportunitățile de acumulare de lichiditate. Și mi se pare că aici este o lacună în discuții, în dezbatere. Trebuie să vedem care au fost adevăratele probleme. Am văzut câteva probleme în uh, uh, activitățile bancare de investiții, dar acestea au fost separate. Și apoi uh, problemele au apărut între uh, retail și uh, activități uh, de investiții în imobiliare, ce s-a importat de la Lehman Brothers din uh, um, Statele Unite. Lehman Brothers a importat probleme legate de activitățile cu amănuntul pentru că acestea au fost produsele structurale pe care le-au folosit pentru a face investiții în imobiliare. Și am văzut de asemenea, am văzut că aceasta a fost uh, problema în această criză față de alte crize. Deci activitatea de retail versus activitatea de investiție în uh, imobiliare. Și, într-adevăr, unele bănci au făcut speculă. Eu cred că trebuie să fim brutali uneori în fața problemelor. Dar nu trebuie să fim uh, foarte să fim brutali sau foarte fermi uh, față de problemele reale. Trebuie să abordăm riscurile pe care le-a menționat Comisia. Și anume, riscul, riscurile pe care le pun băncile universale. Dar să le abordăm în perspectiva tuturor celorlalte piese ale puzzle-ului legislativ pe care le-am adoptat deja. Și vreau să subliniez un lucru. Cred că Iacob a menționat acest lucru, cred că este important. Cere de 4 directiva privind cerințele de capital, înseamnă că avem cerințe de capital foarte diferite pentru toate băncilor, pentru toate băncile. Directiva privind rezoluția și redresarea băncilor spune că ai cerințe de capital diferite în funcție de situația ta pe piață, de modelele folosite și așa mai departe. Acestea sunt punctele de plecare. Uneori, se spune când discutăm despre instituțiile prea mari ca să fie lăsate să eșueze. Cred că este foarte important, dar prea mare pentru a fi lăsat să eșueze nu înseamnă prea mare pentru a exista. Trebuie să ne asigurăm că există legislația, normele și cerințele pentru ca aceste bănci să nu poată eșua. Și un ultim cuvânt referitor la subvenții. Și, sincer vă spun, uh, aș dori să discut acest lucru și în bilateral și în comisie. Dacă vrem să ne asigurăm că primul lucru care se întâmplă atunci când o bancă intră în probleme va fi uh, nu apelul la banii contribuabililor, atunci cred că este foarte important ca toată structura pe care am prevăzut-o în directiva privind rezoluția și redresarea băncilor, e bine aceasta să funcționeze. Și implicit această directivă presupune că băncile au forme de capital diferite. Pentru că dacă e vorba doar de bănci de depozite, doar bănci care desfășoară activități cu amănuntul, când o astfel de bancă intră în problem, intră în dificultate, pot să vă spun și mă ocup de această directivă de mult timp, atunci credibilitatea va fi subminată. Sunt foarte puține bănci uh, de retail la care uh, procedura de bail-in se face așa cum s-a făcut în Cipru. Uh, o astfel de procedură face rău sistemului, societății, economiei, dimensiunii societale, eh, societății și dăunează credibilității. Deci haideți să nu avem o perspectivă idealistă și să spunem că băncile de retail sunt cele mai sigure. Să realizăm că există o varietate de bănci diferite și o varietate de riscuri. Haideți să pornim de la acest punct de plecare. Pentru că pot să vă spun că prietenii mei buni, uh, iubitorii economiei de piață, Filip și Sven, dacă ei ar fi într-un guvern european și banii deponenților din unele bănci locale de retail ar fi în pericol, eu nu sunt sigur că ați spune nu, nu, nu, nu, nu le vom salva cu uh, banii statului. Nu cred că veți avea curajul. Cred că aveți mult curaj și, Filip, uh, vă ador! Mulțumesc, Gunnar, dar cred că familia politică care i-a aparții a demonstrat că nu are curajul, ceea ce nu înseamnă că nici ceilalți n-au curajul. Da, Filip, răspunsul este că, în primul rând, suntem cu toții oameni și, în al doilea rând, atunci când ai o responsabilitate, întotdeauna trebuie să faci uh, față tuturor consecințelor unei decizii. Eu vreau să mă asigur că deciziile pe care le luăm pot să fie ferme sau dure. Și aici am să închei, domnule președinte, eu prefer ca atunci când o bancă intră în dificultate, ca eu prefer să plătească capitaliștii pe care îi iubiți și deponenții să fie protejați. Aceasta este economia socială de piață. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că toată lumea împărtășește aceste obiective, dar nu toată lumea este de acord cu privire la mijloacele de atingere a lor. Nu mai spuneți, domnule președinte. Da, sigur, discutăm de economia de piață socială domnule președinte, spune domnul Hucma, din partea grupului PP, noi ne bucurăm să aflăm că toată lumea este pentru economia socială de piață acum. Președintele, da, da, da, dar știți că este o dezbatere care va arăta dacă economia, de pia- economia este socială în sine sau trebuie să fie făcută socială. Deci, totuși, opiniile sunt în continuare destul de diferite și uh, Vom avea o dezbatere separată cu privire la socializarea economiei sociale de piață. Deocamdată pot să vă spun care este calendarul acestui uh, dosar foarte important. Vom avea o audiere publică pe 2 decembrie, uh, prezentarea unui proiect de raport pe 21 ianuarie 2015, termenul pentru depunerea amendamentelor deocamdată este stabilit pentru 30 ianuarie și vrem să examinăm amendamentele pe 23 februarie, votul pe 23 martie și votul în plen în aprilie 2015. Deocamdată acesta este calendarul acestui dosar. A fost o dezbatere foarte animată și interesantă și acum trecem la un alt proiect de Uh, propunere de regulament legată de acesta. Comisia, de fapt, le-a prezentat ca pachet împreună cu uh, această propunere în ianuarie 2014. Este vorba de propunerea de regulament privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare. Raportul este domnul Renato Soru și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, Într-adevăr, uh, această reglementare ajunge în Parlament sub formă de pachet la pachet cu alte acte legislative. Cum ar fi raportul pe care l-am discutat adineauri privind uh, reforma structurală în uh, sistemul bancar și acest text privind transparența operațiunilor uh, de finanțare prin instrumente financiare se bazează pe un raport al grupului RRS Experți din 2011. Adevărul este că deocamdată transparența operațiunilor financiare uh, uh, aceste tranzacții sunt făcute prin titluri sau uh, prin instrumente financiare refinanțate prin răscumpărarea ulterioară. Deci reprezintă partea cea mai mare din așa numitul shadow banking. Și tocmai când se începea să se considere reforma sistemului financiar, problema este că Există o legătură strânsă între partea reglementată a sistemului bancar și partea nereglementată a tranzacțiilor oculte sau shadow banking. Eu mai întâi am discutat cu colegul Hockner pentru a vedea dacă cele două subiecte pot fi dezbătute împreună. Dar s-a încercat să se extinde dezbaterile și ca cele două texte să fie analizate în paralel. M-am întâlnit cu toți raportorii din umbră și cu fiecare în parte și cu toți împreună la o ședință informală foarte utilă pentru a înțelege uh, pozițiile unora și ale celorlalți. Și am hotărât să ne aliniem calendarului prevăzut pentru Banking Structural Reform. Deci, în același timp, azi avem acest prim schimb de opinii în legătură cu cele două teste. Și înainte de um, Crăciun voi prezenta primul uh, proiect de raport care va fi dezbătut în comisie în ianuarie. Amendamentele vor putea fi depuse până pe 27 ianuarie și um, apoi poate în martie eh, se putea aproba textul în comisie. Aceste ehm, tipuri de tranzacții eh, sunt de două tipuri. E vorba de cumpărarea vânzarea titl titlurilor și stock lending sau securities lending. E vorba de împrumutarea de titluri fără obligația răscumpărării lor. Eventual cu un proces de rollover, deci de transferare. Este un sector important, e vorba de 53 de mile miliarde de euro, volumul acestui sector și Uniunea Europeană este prima piață pentru aceste tipuri de titluri, urmează piața americană. Cam 29 din, de mii de miliarde din aceste tranzacții uh, se fac în Uniunea Europeană. mare parte în Regatul Unit, care reprezintă o piață financiară foarte importantă. pentru a reduce riscul sistemic, în august 2013 Financial Stability Board, deci Consiliul de Stabilitate Financiară, a adoptat uh, un text tocmai pentru riscurile acestor tipuri de titluri uh, cu obligație de descumpărare în cadrul uh, sistemului bancar din Umbra, Shadow Banking. Și în acest text acum se reiau cele prevăzute de Consiliul pentru Stabilitate Financiară E vorba de primele două recomandări care cer autorităților competente să stângă date ulterioare pe piața de finanțare între titluri pentru a oferi mai multă transparență. Recomandarea 5, care impune gestionarilor fondurilor să fie transparenți și în relațiile cu investitorii. Și recomandarea numărul 7, obligația intermediarilor de a furniza suficiente informații clienților. Deci trei niveluri de transparență și informare la nivel sistemic, apoi în relația cu investitorii și apoi în relația cu clienții. Acest regulament are obiectivul creării unui sistem financiar mai sigur și mai transparent introducând măsuri cu scopul de a îmbunătăți transparența la nivel de sistem, la nivel de informare a investitorilor și la nivel de transparență contractuală cu clienții. Aceste titluri nu doar sunt folosite pentru a crea lichidități, dar de uneori acestea sunt refolosite pentru o nouă creare de lichidități, deci sunt refolosite, nu se știe de câte ori, pot fi refolosite până la 10 ori, spun unii. Alții spun că de maxim 4 ori pe piața americană. În Europa nu, nu știm, de fapt, despre ce e vorba. Aceste informații însă sunt cruciale și Banca Centrală Europeană a declarat că o parte importantă a crizei financiare din 2009, la care am făcut referire și astăzi, se datorează unui sistem financiar uh, mm, uh, prea, prea mare și prea îndatorat. Deci, ținând cont de dimensiunile acestor uh, posibilități de pârghie și având în vedere că el, aceste posibilități se recrează, um, este esențial să se reglementeze sectorul. În urma primelor întâlniri cu raportorii din umbră, dar și cu alți actori interesanți, cum ar fi anumite think tank-uri sau organizații ale operatorilor financiari sau cu reprezentanții unor bănci mari sau cu reprezentantul Consiliului de Stabilitate Financiară, a apărut nevoia exprimată în general în legătură cu necesitatea acestei, acestor reglementări. Există și anumite obiecții, unele mai puțin importante, și elemente critice, altele importante. În primul rând, trebuie armonizată tehnologia, atât între, în statele membre, dar și în relația cu celelalte piețe, piața americană și piața asiatică. Deci trebuie armonizată terminologia, definițiile. Banca Centrală Europeană s-a exprimat recent în legătură cu faptul că este preferă termenul refolosire în loc de reipotecare ale acestor titluri, pentru că e vorba de un termen mai general care se aplică și unor serii de uh, acțiuni în care nu există o ipotecă asupra titlului, ci se face operație de vânzare cu obligația răscumpărării și se aplică și împrumutării sau oferirii unui scop, unui, unui stoc de portofoliu într un anumit moment uh, spre folosire. E important să se definească bine domeniul de aplicare al acestei reglementări. Se vor aplica doar instrumentelor financiare actuale care se află acum pe piață sau și unor operațiuni financiare viitoare sau noi care ar putea fi create în același scop de instituțiile financiare pentru a scăpa de aplicarea acestor reglementări. Mulți actori interesați consideră că reglementarea trebuie să fie suficient de amplă, dând mm, eventual, punctual, uh, comisiei posibilitatea de a o aplica unor operațiuni similare pe care, care azi nu sunt cunoscute, care pot fi create de bănci și de operatori în viitorul apropiat. Un alt element critic este faptul că trebuie să fie controlate astfel și prin acest text și băncile centrale. Deci, operațiunile de tip RIPO făcute de băncile centrale cu parteneri bancari sau financiari și aceste operațiuni trebuie controlate și, com- și comunicate autorităților uh, de control uh, la timp în mod bilateral. Unii spun că da, că trebuie pentru a se dispune de cât mai multe date, de date cât mai complete. Alții, uh, cum ar fi Banca Centrală Europeană, consideră că nu trebuie să se aplice aceste reguli și băncilor centrale când fac, își realizează operațiunile lor de politică monetară, care trebuie să fie secrete pentru a fi eficiente. De aceea nu poate exista transparență pe piață în legătură cu aceste operațiuni și totuși, exceptarea băncilor centrale este încă un subiect deschis în discuție. numite grupuri politice doresc ca regulile transparenței să fie aplicate și să fie mai importante decât nevoia de secret în operațiunile financiare ale băncilor centrale. Încă un subiect care va mai putea fi aprofundat. M-am întâlnit și cu un reprezentant uh, al uh, uh, Ministerului Finanțelor din Statele Unite. E vorba de compararea um, comunicărilor de informații legătură cu aceste operațiuni de pe piața noastră cu cu informațiile comunicate pe alte piețe, cum ar fi piața americană. Astfel, uh, se va controla dacă nu se um, aplică obligații duble, dacă informațiile au fost comunicate deja pe o piață, mai fi nevoie să fie comunicate și pe cealaltă. Părțile sunt de acord că Trebuie refolosite și tehnicile specifice deja elaborate, elaborate în cadrul EMIR, în cadrul sistemului de raportare a operațiunilor privind instrumentele derivate. Astfel, se va permite nu doar o coerență între cele două reglementări, și ne, astfel se va putea avansa mai rapid și se va, vor putea uh, evita erorile făcute în trecut. Un alt subiect important uh, încă deschis este acela al haircut-urilor, adică Adică dacă va fi nevoie de o marjă, margin, de, o, de un nivel minim uh, în aceste operațiuni. atât pentru a limita riscurile operatorului financiar atunci când participă la o astfel de operațiune, adică uh, împrumută bani, uh, dă bani împrumut în, pe, în, la schimb uh, cu titluri uh, pe o anumită perioadă, președintele îl roagă pe vorbitor să încheie rapid. Raportorul spune, am terminat aproape. Deci, există și un risc sistemic, pentru că fără o limitare există un risc de multiplicare infinită a numărului de uh, cazuri în care un titlu poate fi refolosit, creându-se și lichidități, dar creându-se și riscuri enorme. Uh, mai ales riscuri sistemice. Iată care este situația dezbaterii în momentul de față. Acum îi voi, voi asculta cu interes observațiile celorlalți raportori, raporturilor din umbră și, bineînțeles, sunt de răbdător să continuăm discuția bilateral sau în ședințe ale tuturor raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, Renato. Acum, primul vorbitor este raportorul din umbră din partea PP-ului, Danuta Hübner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep făcând referire la ceea ce a spus Gunnar la început, comparând situația din 2013 cu situația din 2009. Acest regulament uh, ajunge la noi în 2014, dar ar fi trebuit să ajungă mult mai repede, având în vedere experiența noastră cu criza financiară. Pe de o parte, E vorba de tranzacții cruciale pentru obținerea de lichidități pe piață, așa cum a spus Renato, dar e vorba și de tranzacții care pot fi folosite în mod riscant în sectorul gri, al sectorul financiar gri sau uh, din umbră și pot fi folosite ca pârghie cu risc de contagiune. Deci, riscul este foarte mare și ne confruntăm cu două provocări aici. Pe de o parte, Trebuie să existe o legătură strânsă um, cu raportul lui Gunnar, dar sper că vom putea avansa mult mai rapid cu acest regulament care pare să pună mai puține probleme decât uh, cea uh, privind raportul Licanen. Vom vedea în ce măsură vom uh, putea aborda dosarele împreună. A doua provocare este că în paralel se fac multe lucruri la nivel global, mai ales la, nivel de, la nivelul Consiliului de Stabilitate Financiară. Se reglementează și acolo, deci trebuie să vedem cum vom ține cont rezultatele um, activității acestui Consiliu de Reglementare Financiară și poate Comisia ulterior va trebui să includă în textele sale uh, rezultatele um, acestui uh, organ de reglementare financiară. O chestiune importantă pentru mine sunt definițiile. Una dintre provocările legate de faptul că regulamentul uh, este dezbătut acum în 2014 este faptul că există acum deja multe definiții deja introduse în alte regulamente și avem o abordare comună în legătură cu modul în care pot uh, fi abordate definițiile. Poate va fi nevoie de definiții noi ale unor anumitor tipuri de tranzacții, dar avem uh, definiții și în sistemul EMIR, și definiții care vor necesita um, să fie precizate aici. Deci, provocarea este um, refolosirea unor definiții și clarificarea altora. Un alt aspect major menționat de Renato este situațiile în care uh, banca centrală, băncile centrale, uh, cele care vizează băncile centrale și dacă uh, tranzacțiile acestora trebuie să respecte uh, să respecte condițiile de comunicare de informații din acest regulament sau nu. Cred că uh, este o chestiune majoră. Există multe argumente pentru a permite băncilor centrale să mm, beneficieze de o excepție. Um, o altă situație ar fi uh, o altă posibilitate de uh, a beneficia de o excepție este cea a IMM-urilor pare legitim justificat justificată posibilitatea de a permite IMM-urilor să beneficieze um, de o excepție, însă partenerii financiari ar trebui să comunice informațiile privind aceste tranzacții. Pentru ca să nu fie o povară pentru IMM-uri se mai pune și problema perioadei de timp în care trebuie să se păstreze informații în legătură cu orice tranzacție realizată, modificată sau încheiată. Propunerea comisiei este destul de generoasă, este de 10 ani și această lungime a perioadei de timp poate fi pusă sub semnul întrebării dacă se ține cont de dinamismul pieței. Cred că o perioadă de 10 ani are o valoare adăugată foarte limitată. Eu aș prefera să luăm în calcul o perioadă mai scurtă. Se mai pune și în general, dacă dorim ca sectorul financiar să contribuie eficient la creșterea economică, trebuie să estimăm și costul noului regulament. Transparența este fundamentală în astfel de tranzacții financiare, dar nu sunt convinsă că avem nevoie de atât de mult detaliu în uh, informațiile comunicate deci poate ar trebui să avem diferențieri între diferitele tipuri de tranzacții și de, institu- de instituții financiare pentru a se reduce și costurile uh, pentru investitori și poate putem folosi mai bine instrumente care există deja, cum ar fi registrele de comerț pentru a reduce costurile pentru investitori. Renato, ai vorbit despre tranzacțiile repo. Și ceea ce se face uh, la Consiliul de Supraveghere Financiară. Avem multe exemple de situații în care instituții altele decât instituțiile bancare împrumută de la bănci Uh, în schimbul unor titluri. Banca uh, și um, mă întreb cum putem include noi aici uh, aceste tipuri de tranzacții. Deci am, mai putem discuta uh, mai multe detalii pentru că ele sunt importante în cadrul procesului. Cam acesta ar fi, pe scurt, domeniile în care sau uh, elementele pe care raportul din umbră le vor discuta cu Renato, dar cred că uh, reflexia noastră este paralelă și cu toții dorim cam același rezultat și anume să asigurăm transparența. Dorim ca acest regulament să aibă o contribuție pozitivă la reglementarea pieței. Mulțumesc! Rog raportorii din umbră să vorbească ceva mai puțin, pentru că acum ar trebui să trecem deja la următorul punct, deci suntem în întârziere și are cuvântul Case Swinburne. I will try, but this is a very... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc, dar în domeniu foarte tehnic și cred că trebuie să analizăm detaliile, pentru că e un prim schimb de opinii. Eu vreau să mulțumesc raportorului pentru discuțiile bilaterale pe care le a promis că le va organiza și faptul că e vorba de un domeniu deosebit de important. Și eu sunt de acord cu ceilalți colegi că trebuie să uh, ar fi trebuit să ne ocupăm de acest subiect mai devreme decât o facem, pentru că există diferite piese legislative pe care le-am făcut în mandatul precedent și uh, există anumite îngrijorări în ceea ce privește uh, Comitetul pentru Stabilitate Financiară. Asta poate că ar fi trebuit să avem deja acum șase ani de zile. În orice caz, e clar că am avut până acum o abordare destul de necoordonată. Noi, din partea ECR, încercăm să analizăm toate circumstanțele și încercăm să vedem toate acordurile care au fost încheiate și textele legislative votate pentru a vedea cum anume putem face față acestor tranzacții. Evident, e nevoie de transparență. Până acum am avut doar texte legislative izolate și sper că acum vom reuși să le armonizăm și să le aducem sub un... Uh, um, împreună, în așa fel încât să avem un tot coerent să avem o abordare exhaustivă, în așa fel încât să nu existe neajunsuri sau lipsuri. Acum, plecând de la această idee, primul aspect pe care vreau să le văd sunt definițiile. Definițiile. Au existat foarte multe dezbateri asupra faptului că aceste definiții trebuie să treacă testul de rezistență în timp. Și ideea este că nu trebuie ca noi, în calitate de colegi, legiuitori, să lăsăm această competență doar în seama comisiei și să definească ceea ce apare în uh, textele legislative. De aceea v-aș ruga, haideți să încercăm să avem definiții pentru tranzacțiile uh, financiare securizate și să nu lăsăm acest lucru doar la nivel 2. Uh, trebuie să vedem care este substanța acestui concept și să nu lăsăm acest lucru doar în seama comisiei, această muncă doar în seama comisiei. Comisiei. Apoi mai sunt și alți termeni cu care am dificultăți în materie de definiții. Reutilizarea. Uh, știu că aceste, acești termeni sunt utilizați în, uh, simultan, concomitent, însă ele acoperă două realități diferite și poate că sunt și dis- termeni distincți din punct de vedere juridic, așa că ar fi bine să avem o discuție dacă vom adopta acești doi termeni și vom utiliza din punct de vedere juridic sau dacă ar trebui să urmăm calea urmată în cadrul uh, FSB, a Comitetului pentru Stabilitate Financiară și să avem o abordare diferită cu utilizări diferite. Da, știu că am discutat deja foarte mult acest lucru și uh, aici poate că ar mai trebui să cizelăm una, două definiții. Apoi, raportarea. Danuț a menționat faptul că există diferite tipuri de raportare. Uh, raportare către cei care fac supravegherea, raportarea către investitori. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că avem aici o abordare proporțională în funcție de tipul de raportare necesar. Și e clar că sunt, am existat câteva experiențe în trecut, dificultăți în ceea ce privește diferitele tipuri de raportare. Unele dintre aceste rapoarte nu știam că există până când nu ne-am dat seama că există un echivalent cu legea Dodd-Frank. Și, sincer, acum noi am văzut că durează foarte mult până când reușești să pui la punct modelul potrivit de raportare și investițiile în acestea sunt foarte mari, costă foarte mult. Avem nevoie de un mediu care creează siguranță, care ne asigură suficiente informații nouă colegiuitorilor. Așa că aș sugera să utilizăm infrastructurile existente acolo unde e posibil, dar mai ales să aliniem cadrul nostru de raportare și cu celelalte texte legislative, mai ales la nivel 1 Asta ar fi foarte util. De aceea trebuie să definim exact acele domenii la acordurile și standardele, în acord cu standardele internaționale și trebuie să ne asigurăm că avem aici principii comune și o bază de lucru comună pentru a defini aceste uh, lucruri. Apoi, în ceea ce privește MIFID, trebuie să ne asigurăm că toate aceste criterii sunt acceptate și regulamentul acesta va fi mai extins ca acoperire decât regulamentul MIFID. De aceea trebuie să definim exact ce anume acoperă pentru a vedea unde ar putea exista anumite zone de conflict. Apoi, un alt aspect pe care trebuie să-l analizăm, felul în care Comisia va, fa, va aborda uh, actorii financiari și nefinanciari care intervin. Eu cred că trebuie să știm exact ce înseamnă contrapartea financiară sau contrapartea nefinanciară, pentru că trebuie să operăm această diferențiere între cele două categorii. Acum încercăm să îi cuprindem într-un tot unitar și uh, în acest sens e nevoie de un anumit grad de siguranță de certitudine. E clar că există anumite cerințe din acest regulament care se implică doar anumitor uh, contrapărți financiare și nu se aplică neapărat și celor nefinanciare. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că dacă avem nevoie de un anumit regim de criterii care sunt instaurate, trebuie să uh, încercăm în același timp și să reducem povara acolo unde este posibil pentru aceste contrapărți nefinanciare. Așa că aș sugera că în momentul în care discutăm despre actori mai mici, cum ar fi, spre exemplu, IMM-urile, să avem o abordare diferențiată, proporțională națională și să uh, fim atenți la cerințele noastre de raportare în așa fel încât să ne asigurăm că acestea nu introduc o povară suplimentară absolut inutilă pentru aceste contrapărți nefinanciare. Apoi, marjele de ajustare de asemenea au fost <laughs> evocate aici. Acum, acestea nu apar în text ca atare, în textul comisiei. Și sunt oarecum îngrijorată, pentru că dacă introducem aici un concept care este diferit, diferit decât ce ar însemna marjele de ajustare uh, în absolut, uh, și că acestea fac parte din evaluare, mă îngrijorează pentru că s-ar putea să modificăm felul în care Comisia a conceput primul text legislativ și anume dorința noastră de o legiferare cât mai bună. Uh, deci, bun, dacă există o dorință politică să evocăm aceste uh, uh, ajustări, foarte bine, poate că ar trebui să avem o nouă formulare care să țină seama și de valoarea de impact. Și trebuie să știm exact despre ce anume discutăm și în așa fel încât să putem acționa în cunoștință de cauză. Cred că e un element fundamental, important, pe care trebuie să-l luăm în considerare. Și în încheiere aș dori să spun că Punctul principal al îngrijorărilor noastre este acesta și știu că domnul uh, raportor este la curent cu acest lucru. Însă domeniul în care există oarecare confuzie în momentul de față este perceperea unor taxe din partea ESMA pentru anumit tip de tranzacții. Sincer, sunt dezamăgită de faptul că acest lucru a fost reintrodus pe ușița din spate în acest text legislativ. Uh, nu e neapărat potrivit, chiar dacă se aplică unui alt uh, text legislativ, nu cred că e neapărat potrivit să se aplice și aici. Cred că ar trebui poate eventual să fie reevaluat. De asemenea, sunt îngrijorată. Dacă există anumite taxe care sunt aplicate, atunci trebuie să existe un mecanism transparent pe despre felul în care aceste taxe sunt fixate, care sunt sumele și în funcție de ce criterii. Pentru că uh, Uh, dacă există o sporire a acestor taxe fără niciun fel de explicație, asta e un uh, scenariu care trebuie evitat. Există anumite taxe prevăzute în cadrul MIFID și uh, știm exact care sunt criteriile de aplicare și de modificare a acestora. Oricum, e clar că e un dosar foarte tehnic, aștept cu nerăbdare să discutăm elementele principale ale acestea, e clar că discuția va dura ore și ore. Da, mulțumesc, până domnul președinte. Din păcate, încă nu, nu avem la dispoziție o oră în șir. Domnul de Bacher, da, mulțumesc, domnule președinte. Și eu la rândul meu să încerc să fiu foarte succint, pentru că foarte multe lucruri au fost pus deja de către Danuța Hupner și, Hupner și suntem de acord cu asta. Ce încercăm noi să definim este să vedem discuțiile referitoare la riscurile sistemice și trebuie să vedem cum le putem identifica în acest domeniu al tranzacțiilor financiare. De aceea cred eu că este foarte important să avem definiții foarte clare, nu neapărat la nivel 2, la nivel de comisie, ci să știm exact despre ce discutăm. Și colegii s-au referit la faptul că anumite definiții care sunt utilizate acum trebuie să fie clarificate și din punct de vedere juridic. Și, într-adevăr, ar putea uneori să acopere două realități diferite. Apoi, dacă vrem ca această, acest regulament să se înscrie într-un tot unitar, într-un context legislativ care există deja, cred că trebuie să reducem și povara administrativă de raportare. Dacă vrem să ne aliniem pe textele legislative existente și acestea să fie aplicate și respectate. Cheia avea dreptate când spunea că dacă discutăm despre marjele de ajustare, e, trebuie să ne uităm la anumite propuneri care au existat, spre exemplu, excluderea anumitor uh, uh, obligațiuni de stat și, așa mai, și anumitor tipuri de instrumente financiare care ar trebui eventual să fie excluse, pentru că nu știm exact dacă acestea fac parte din categoria, între ghilimele, normală a instrumentelor financiare. Uh, Poate că nu, nu se va face imediat, însă ar fi bine să avem o, o dezbatere măcar în acest sens. Apoi, trebuie să discutăm și despre calendar. Uh, știm că Comitetul de Stabilitate Financiară e uh, pe, în faza de definire a unui calendar, va face propunere în acest sens și poate că ar fi bine să ne aliniem și să avem o abordare coerentă, așa cum spuneau și alți uh, colegi, să vedem cum putem discuta cu ei și să vedem dacă putem alinia cele două calendare. Cam atât deocamdată am subliniat punctele pe care vroiam și, ca și ceilalți colegi, aștept cu nerăbdarea dezbaterile noastre viitoare. Și acum din partea GUE, cine anume ia cuvântul? Doamna Marisa Mațiaș sau cine? Nu eu sunt cea care trebuia să ia cuvântul, domnule președinte. O colegă însă avea o situație de urgență și oricum va, îl va contacta pe domnul raportor ulterior pentru că e clar că e un subiect deosebit de important și va vedea împreună cum vor discuta. Bun, spune domnul președinte, putem trece acum la Ecologiști la vers, Eva Jolie, vă rog. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul. Noi salutăm propunerea ca și prin pas în îmbunătățirea transparenței acelor activități, lucru care va fi un, un, un, un foarte bine. Însă, de asemenea, trebuie să uh, vedem felul în care activitățile care se realizează între diferite entități, mă refer la acele activități bancare din umbră sau fantomă, acestea trebuie de asemenea să fie reglementate și în acest sens e clar că avem nevoie de un text legislativ. Noi dorim să întărim acest text și să includem o dezvăluire publică a informațiilor agregate pentru diferitele tipuri de tranzacții. Mai mult decât atât, avem speranța că raportorii din umbră ar putea considera și alte aspecte dincolo de transparență. Acest lucru ar putea include, spre exemplu, o revizuire a recomandărilor în ceea ce privește acele entități în regim de insolvență și standardele obligatorii pentru evaluarea produselor colaterale, pentru gestionarea acestora. Mai specific, m-aș referi la sfera de aplicare și cred că ar fi bine să o extindem, așa cum au spus și alți colegi raportori din umbră deja, să o extindem pentru a include și Banca Centrală Europeană în ceea ce privește dezvăluirea anumitor informații. Apoi, în ceea ce privește FST, Comisia Europeană trebuie să definească acele concepte care să fie echivalente din punct de vedere economic și juridic cu ceea ce avem până în prezent. Deci, aceasta se referă la acele neajunsuri sau lipsuri care există în momentul de față. Și e nevoie de o muncă suplimentară pentru a specifica exact ce anume trebuie, fi luată, trebuie să fie luată în considerare. A, în momentul de față, aceste reguli se aplacă, se aplă, se aplă aplică doar anumitor operatori financiari. Li se cere acestora să publice anumite informații referitor la volumul și scopul acestor uh, instrumente financiare și tranzacții prin instrumente financiare, așa cum uh, uh, li se cere. Mai mult decât atât, am putea adăuga și alte prevederi care să ceară acestor contrapărți să dezvăluie către comitetele de supraveghere aceste informații în formă agregată, rezultatele, uh, spre exemplu, al uh, testului de rezistență, în momentul în care vorbim despre instrumente financiare. Și acest lucru, de altfel, se aliniază și cu ceea ce propune Comitetul pentru Stabilitate Financiară. Și astfel am avea posibilitatea de a include o aliniere cu standardele și cerințele ESMA în ceea ce privește uh, gestionarea acestor tipuri de tranzacții. În ceea ce privește supravegherea, am putea adăuga un articol în așa fel încât ESMA să poată furniza uh, rapoarte agregate în ceea ce privește tipul și volumul de uh, tranzacții prin instrumente financiare între diferitele entități și contrapărți. Încă o dată, asta se înscrie și în ceea ce propune uh, Comitetul pentru Stabilitate Financiară. Deci am putea să mergem dincolo de prevederile actuale în materie de transparență să avem o adevărată armonizare a legislațiilor referitoare la, referitoare la insolvență și să clarificăm uh, statutul acestor tranzacții repo, în așa fel încât să ne asigurăm că avem standardele de calitate cele mai înalte. Un raport în ceea ce privește fezabilitatea acestor tranzacții repo către autorități, de către cei care tranzacționează aceste uh, instrumente repo către autorități, pentru că acestea pot să aibă o influență, să transmită un anumit grad de risc. Și în acest sens am putea să stabilim anumite standarde minime pentru gestionarea acestora. Aștept cu nerăbdare să particip la dezbaterea referitoare la acest regulament. Now, the rapporteur Vă mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul raportorului pentru <laughs> cuvântul de încheiere. Se prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul pentru toate observațiile, comentariilor. Bineînțeles, vom continua dezbaterea împreună. Această Dezbaterea este pasionantă, la fel ca și cea precedentă privind uh, reforma structurală a sectorului bancar. Mm, nu cred că este doar uh, un subiect tehnic, specific, aproape plictisitor și de neînțeles celor care nu și-a dedicat o parte din viața profesională acestor aspecte financiar bancare. Eu aș dori să văd acest text ca o parte din istorie. Uh, să nu uităm că finanțează investiții în economia reală. Lipsesc 800 de miliarde investiții în economia reală pentru a se crea locuri de muncă, bogăție, bunăstare pentru popoarele europene. Și nu se va întâmpla acest lucru atâta timp cât nu există o încredere. O încredere în sistemului financiar, între sistemul financiar și întreprinzător și economia reală. Pentru a face acest lucru e nevoie de mai multă transparență, de mai multă claritate și în legătură și acesta trebuie să fie rolul sistemului financiar și anume să creeze bogăție prin producție de bunuri și servicii și locuri de muncă și nu doar să se autoservească, să fie util doar pentru el însuși. Din această perspectivă, eu cred că putem să vedem discuțiile noastre, pentru că nu sunt aspecte doar tehnice, pentru că, de fapt, acesta este obiectivul final, să se creeze bunăstare și prin uh, intermediul locurilor de muncă care lipsesc în Uniunea Europeană, restimularea investițiilor, prin crearea de încredere reciprocă care lipsește în rândul liderilor politici, în rândul între țări și în cadrul sistemului financiar între părți și lipsește și între și întreprinderi, pentru că s-a amintit și în această dimineață, așa cum a spus președintele Bursei de la Londra, spuneau că sunt bani disponibili pe, pe piață, dar băncile nu au încredere, întreprinderile nu iau credite. Deci, Uh, întreprinderile nu iau credite pentru că nu au încredere în dimensiunile pieței și preferă să amâne investițiile. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios și acest act legislativ, uh, deci trebuie văzut nu doar cu un element tehnic, ci și cu un ajutor, în pas în plus, în această direcție. Mulțumesc! Calendarul pentru acest raport este același ca și uh, pentru precedentul raport privind uh, reformele structurale. 21 ianuarie, prezentarea proiectului de acord. 27, termenul limită pentru amendamente. 23 februarie, discutarea amendamentelor. 23 martie, vot în comisie și apoi vot în plenară în aprilie. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Un alt punct foarte important e vorba de raportul privind revizuirea cadrului de guvernanță economică, bilanț și provocări. După cum știți, um, conform pachetului celor două măsuri și pachetului celor șase măsuri, Comisia trebuie să facă până la sfârșitul decembrie în acest an o evaluare privind eficacitatea acestui cadru juridic și progresele spre o mai bună coordonare a politicilor economice. Și această comisie a hotărât să contribuie să fie foarte activă, proactivă în acest proces uh, pentru a contribui la raportul INI. Raportor este doamna Pervonș Beres și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ați pus acest punct de pe ordine, pe ordine de zi pentru un prim schimb de opinii. Ideea noastră în adoptarea acestui calendar este uh, să ne înscriem în dinamica creată de textele pe care le-am adoptat în mandatul precedent, când uh, am uh, pus comisia să facă o evaluare uh, pachetului celor două măsuri și pachetului celor șase măsuri pentru a permite să existe în această comisie o dezbatere pe, înainte ca Comisia să facă publică această primă evaluare a dispozitivului pe care l-am adoptat. V-am propus un prim document de lucru care propune cadrul, uh, un cadru pentru discuțiile noastre și pun mai întâi întrebări, pentru că într-un document de lucru cred că uh, Astfel trebuie abordate, abordată dezbatere pe care doresc decis, deschisă, sinceră, dar și foarte hotărâtă între noi. Uh, nu știu dacă trebuie să amintesc aici contextul general, pentru că suntem între experți. Este clar că Uniunea Europeană nu a fost suficient echipată pentru a face față uh, furtunii uh, cu care ne-am confruntat la nivel macroeconomic și era clar că era nevoie de mai mult pentru a merge înainte. Se pune acum problema mm, evaluării dispozitivului pe care l-am creat. Odată cu pactul de stabilitate și creștere revizuit în 2005, apoi cu pachetul celor șase măsuri, pachetul celor două măsuri, semestrul european și tratatul bugetar. Dacă analizăm performanțele zonei euro și ale Uniunii Europene în ansamblul său, observăm că există o dezbatere în legătură cu policy mixul definit și vă invit să studiați un document al Comisiei din 2013 care oferă indicații foarte pertinente în legătură cu efectul consolidat al măsurilor luate, mai ales în zona euro. În aceste condiții se pun anumite întrebări deja și anume dacă cadrul economic, cadrul uh, juridic definit poate, e capabil să ofere cel mai bun mix de politici, dacă permite măsuri contraciclice, dacă acestea sunt necesare, și dacă există posibilități de adaptare, de uh, contrabalansare între țări în situație de deficit și țări în situație de surplus. Aș propune ca această evaluare să se facă dintr-o triplă perspectivă. Uh, perspectiva obligației uh, de pe data de 14 decembrie, când Comisia va putea face o primă propunere doar pentru a evalua ceea ce s-a făcut, dar și eventual pentru a propune modificări regulamentelor, uh, așa cum prevăd chiar regulamentele. A doua perspectivă este cea a concluziilor Consiliului European din iunie, care ne-au propus să studiem marjele de flexibilitate existente și, în fine, perspectiva aleasă de coordonatori pentru acest raport în momentul în care au uh, adoptat titlul raportului pentru, care implică o abordare mai globală a guvernanței economice și le mulțumesc pentru acest lucru, pentru că ni se permite să avem uh, un prim tip de intervenții la care voi reveni în curând. Cred că această abordare trebuie să se facă și pe baza unor declarații sau propuneri care au fost uh, formulate în afara Parlamentului. Mai întâi, femeiul consideră că Uniunea Europeană și-a subevaluat impactul a subevaluat impactul bugetar, efectul multiplicator a anumitor uh, măsuri bugetare și interpretarea sau modul în care folosim discursul uh, președintelui Băncii Centrale, care s-a exprimat uh, la Jackson Hole uh, pe 28 august, în afara Uniunii Europene. Toată lumea poate să interpreteze cum dorește acest discurs, dar totuși transmite un mesaj foarte clar și anume că cererea agregată nu a fost suficient luată în considerare de Uniune. Și în acest context trebuie să evaluăm întregul pachet și să intrăm în, în detalii până la urmă în uh, caracteristicile preventive ale pactului, posibilitatea de a se lua măsuri pe termen mediu a fost folosită în mod suficient de suplu sau trebuie să o extindem? se vor pune și multe întrebări în legătură cu modul în care va continua, cu consecințele negocierii în momentul adeptării pachetului celor două măsuri și pachetului celor șase măsuri. Mă gândesc mai ales la cum s-a reacționat la scrisoarea trimisă de comisarul Orilen, care acum face parte din Parlament, deci va fi interesant să discutăm cu el. Deci reacția la scrisoarea pe care a trimis-o ca răspuns la cererile noastre în legătură cu riscurile pentru investiții. Pentru că timpul a trecut și temerea Parlamentului de atunci a devenit o realitate evidentă și constatăm că în definirea condițiilor din această clauză de investiții care se regăsea în scrisoarea lui Orly Ren, încă nu ne aflăm în această situație. Deci ne putem întreba Ehm, dacă limitarea unei mărși de manevre în caz de, pentru investiții nu a fost excesivă. Și ne punem întrebări și în legătura cu ce este o circunstanță excepțională, ce este o criză gravă, ce este un eveniment eh, negativ eh, neașteptat în economie. Uh, cum se poate ține cont de reformele structurale și de rezultatele acestora asupra rezultatelor din economii. Se pune întrebarea ce accent va pune Comisia pe măsurile bugetare preventive în loc de a pune accent pe rezultate efective atunci când evaluează acțiunile efective ale statelor membre, deci sunt uh, elemente esențiale pe care trebuie să le discutăm împreună. S-a deschis și o altă perspectivă legată de realitatea situației economice din momentul de față în Uniunea Europeană, care se bazează pe trei factori. O creștere foarte scăzută, o inflație foarte scăzută și un șomaj foarte mare. Și în acest context, anumite reguli propuse mai ales pentru reducerea datoriilor, dacă nu se ține cont de impactul unei inflații atât de scăzute sau de impactul unei cereri agregate, bineînțeles, la nivelul Uniunii, toate acestea sunt lucruri uh, de discutat. Fără a vorbi prea mult, doresc acum să menționez dezbaterile din lumea academică, unde sunt propuse diferite posibilități de traiectorii de privilegiat pentru a corecta acest sistem de guvernanță economică. Unii se întreabă sau își pun întrebări în legătură cu dificultățile de a intra în dezbaterea privind creșterea potențială, privind excluderea investițiilor și doresc chiar o altă logică, doresc un sistem automat de restructurare a datoriilor. Alții propun o nouă abordare care s-ar înscrie în cadrul juridic existent și care ar permite o reducere imediată a impozitelor în schimbul unei scăderi um, a cheltuielilor în timp. Și o altă pistă propusă de studii este ideea că statele care au marjă de manevră la buget trebuie să inițieze investiții publice pentru a corecta subinvesti sau investițiile insuficiente în uh, uh infrastructuri publice de care se suferă la nivel european. În fine, domnule președinte, doresc să pun accentul pe a treia dimensiune a acestui raport. După ce constatăm situația, există dezbaterea deschisă privind marjele de flexibilitate. Eu doresc să rămâne de văzut cum dorește această comisie să se implice în dezbaterea privind guvernanța economică. Suntem la început de mandat, nu putem să fim peste tot, dar știm că la sfârșitul mandatului trecut s-au pus o serie de jaloane. Mă gândesc la comunicarea Comisiei privind blueprintul din noiembrie 2012, raportul celor patru președinți din decembrie 2012, asupra cărora, căruia uh, Parlamentul s-a pronunțat prin raportul Tyson și alte Um, contribuțiile noastre care deocamdată nu au fost folosite, nu au uh, avut consecințe, dar sunt analize și propuneri pertinente. Dacă dorim să evităm, dincolo de gestionarea problemelor de pe termen scurt, ca Uniunea Europeană să se, se întâlnească din nou cu dificultăți care se caracterizează prin două, trei lucruri. 1. O derivă a finanțelor publice. 2. Divergențe între statele membre care nu pot să dureze o, o veșnicie și 3. Investiții insuficiente, cronic de insuficiente. Mulțumesc. Vă mulțumesc, Bervonș Berez. A da acum cuvântul primului vorbitor, Esther de Lange, PP. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportare pentru acest document de lucru. Un punct bun de plecare în discuția noastră, în care uh, premerge uh, raportului pe care sperăm că îl va publica Comisia în decembrie. De aceea avem un raport din proprie inițiativă. Împărtășesc uh, opinia raportoarei că, într-adevăr, uh, uh, constituirea Uniunii Economice și Monetare a fost mai mult fiscală și mai puțin economică. Și vă spun o poveste personală. Știu că unele state membre sunt foarte sensibile la acest subiect. Eu am studiat științe politice în Franța în 1995 și una dintre tezele mele trebuia să se numească, așa mi-a spus profesorul meu, uh, Oare Uniunea Europeană este condamnată la monetarism? Și la momentul respectiv uh, nu ar fi fost foarte probabil să găsesc o astfel de dezbatere într-o uh, universitate din uh, țara mea, din regatul țărilor de jos. În orice caz, aceste norme de la începutul Uniunii Economice și Monetare, referitoare la deficite publice, la datoria publică, nu au fost respectate de multe state membre. Mă refer la mijlocul ultimului deceniu și acest lucru a reprezentat și începutul unei părți din probleme pe care am văzut. Și am, văd legătura foarte strânsă între politici naționale și europene în acest domeniu. Trebuie să analizăm acest lucru. Statele membre, aceasta este convingerea mea sinceră, nu pot să tragă la răspundere Uniunea Europeană pentru chestiuni pe care vor să le evite la nivel național. Uh, și cred că noi, la nivel european, mai ales din Parlamentul European, nu ar trebui să îi lăsăm să ne folosească în acest mod. Și doar atunci când aceste două niveluri, cel național și cel european, lucrează la unison în acest domeniu, doar atunci avem o șansă de a ne consolida economia. Și cred că acest element național trebuie să fie luat în considerare un pic mai mult în raport. Și, în al doilea rând, să nu uităm de ce sistemul de guvernanță economică a fost creat, de fapt. Pachetul de șase măsuri și pachetul de două măsuri au fost create după ce mai multe state membre aproape că au dat faliment, nu și-au mai putut plăti datoriile, ceea ce ar fi dus la o catastrofă în aceste state membre, în primul rând, dar și în sistemul economic european și mondial din fericire, aceste țări au fost salvate de la faliment prin, uh, printre altele, prin uh, mecanisme de stabilizare ca ISM. Um, și obiectivul acestor pachete de măsuri a fost de a evita o repetare a situației. A devenit foarte clar că guvernanța fiscală era crucială, dar și alți factori au trebuit luați în considerare, cum ar fi dezechilibrele macroeconomice aceste dezechilibre sunt măsurate în interiorul țărilor, nu între țări. Și să nu uităm că factorii adevărați din spatele crizei au fost uh, dezechilibre macroeconomice severe interne și finanțele publice nesustenabile. Un factor important pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice sunt reformele structurale, nu ca un scop în sine. Reforme structurale pot să fie așa o sintagmă lipsită de conținut. Nu pentru că nu ne place să cheltuiască guvernele. Sigur că cheltuielile publice trebuie să aibă un scop clar și niște efecte clare. Dar, și aici este un punct important pentru PPE, nu vrem să împovărăm următoarele generații cu nivelurile datoriei pe care să nu le poată plăti. Și acum trec la punctele pe care ar trebui să ne focalizăm în raport. E important să ne concentrăm în raport asupra eficacității legislației pe care trebuie să o evaluăm și eficacitatea sa în vederea evitării unui faliment al unei țări pe viitor. Asta include aspecte precum o evaluare concretă a rezultatelor celor două pachete de șase de două măsuri, pentru că acesta a fost uh, obiectivul revizuirii. Deci au devenit țările mai rezistente, mai există state membre care sunt uh, în pericol să nu-și poată plăti datoriile, vor fi deficitele reduse sub pragul de 60%, implementează statele membre recomandările specifice pe care le-au uh, agreat deja. Uh, mai ales în ceea ce privește reforme bugetare și structurale. Eu vin într-un stat membru de mici dimensiuni. Uh, cred că acest lucru este, cred că e foarte important ca toată lumea să fie tratată în mod egal și apoi dacă Comisia a pus în aplicare în mod corect uh, regulamentele și dacă o va face și pe viitor. Nu e lista finală, dar sunt o serie de întrebări la care am vrea să găsim un răspuns. Sigur că e de vreme să evaluăm totuși un mecanism care e în curs doar de 2 ani. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru munca detaliată la acest document uh, și uh, Mă bucur că pot să colaborez cu doamna raportor și cu ceilalți uh, raportori. Mă interesează foarte mult opiniile colegilor. Din păcate, uh, le-am spus tuturor că acum trebuie să merg să urez bun venit unui ministru la ora 12, dar um, asistenții mei rămân aici și mă vor informa și sunt uh, bucuroasă să discut cu oricine interesat de acest subiect și în afara acestei ședințe. Mulțumesc încă o dată doamnei raportor și tuturor celorlalte persoane implicate. Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Bent Luke, pentru grupul ECR. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Beres, pentru acest raport. Ați spus, pe bună dreptate, că se deschide o dezbatere și vreau și eu să contribui la această dezbatere. De la bun început vreau să rezum puțin felul în care este structurat raportul noastră. Începeți cu uh, sublinierea deficiențelor uh, zonei euro în ceea ce privește creșterea și apoi încercați să găsiți cauzele acestei, uh, acestei deficiențe și găsiți foarte repede răspunsul uh, într-un mix de politici, politici eficient. Întrebarea este, deci, dacă există un mix eficient de politici în zona euro sau trebuie să se îmbunătățească lucrul și con, concluzia dumneavoastră este aceea că uh, acest uh, mix de politici nu este eficient, nu este adecvat și că mai ales în domeniul um, fiscal, în domeniul uh, bugetar ar trebui să se urmeze o politică mai puternic expansivă. Și spuneți apoi că este necesar să se utilizeze marja de flexibilitate existentă în uh, dispozițiile din, uh, în dispozițiile din legislație, pachetul de șase măsuri, pachetul de două măsuri și apoi veniți cu o serie de propuneri. În primul rând, uh, salut, ba da, ba da, faceți o serie de propuneri cu privire la modul în care s-ar putea utiliza marja de flexibilitate, pentru că facem trimitere la, de exemplu, la utilizarea unor definiții care nu sunt precise, unde e nevoie de mai multă precizie, sau uh, cum se poate folosi uh, lipsa de precizie pentru a uh, extinde politicile și a permite o îndatorare mai puternică. Mi se pare că e bine că trebuie să că vorbiți de mai multă precizie, însă nu cred că ar trebui să avem perspectiva cum am putea să permitem o cât mai mare îndatorare uh, în legislația actuală, ci trebuie să vedem care a fost intenția legiuitorului atunci când a fost adoptat pachetul de șase și pachetul de două măsuri și cum uh, trebuie să fie mai clar precizate, um, să fie făcute mai precise definițiile din aceste um, acte legislative. Și vorbiți despre responsabilitatea democratică, mi se pare foarte important să discutăm acest subiect și vreau să fac câteva observații. Permiteți-mi, în primul rând, să vă spun ce consider eu că lipsește în raport. Vorbiți despre uh, slăbiciunea creșterii în, zonei, în zona euro, deci o deficiență de creștere și spuneți că uh, creșterea este mai slabă decât în alte regiuni ale lumii. Cred că ar trebui aici să privim și acele părți ale lumii, mai ales din Europa, care au o creștere mai bună decât zona euro. Parlamentul European ar trebui să se uite la acele țări care nu aparțin zonei euro și care ne arată foarte clar Uh, ce uh, creștere poate să existe și să ne întrebăm care sunt cauzele. De ce statele din afara zonei euro au o creștere mai puternică decât cele din zona euro? E un, o diferență structurală importantă uh, între uh, cele două categorii de țări. Și trebuie să ne întrebăm de ce um, experiența privind creșterea este diferită. Și astfel ajungem la întrebarea adresată de dumneavoastră dacă mixul de politici este adecvat, mixul de politici din zona euro. Aici se poate face o analiză comparativă a instrumentelor de politică monetară și politică bugetară care sunt aplicate în afara zonei euro și vom ajunge la concluzia că politica monetară în afara zonei euro este mai puțin expansivă decât în interiorul zonei euro și nici politica bugetară nu este atât de expansivă cum se plănește uh, pentru zona euro. Și, încă o dată, experiența creșterii este mai pozitivă, uh, este mai bună în afara zonei euro. Și mă întreb dacă aveți dreptate atunci când spuneți că uh, avem deficiență de creștere pentru că mixul de politici nu este corect. Eu cred că ar trebui să ne gândim și la alte cauze uh, ale lipsei, care ar putea să explice această lipsă a creșterii. Să ne gândim, de exemplu, la stimulentele care sunt necesare pentru a realiza investiții. Acestea, investițiile, deci, lipsesc, acest lucru s-a deplâns. Trebuie să vorbim despre împovărarea fiscală, despre infrastructura din Uniunea Europeană și mai ales în zona euro. Trebuie să vorbim despre cercetare și dezvoltare Trebuie să vorbim despre lipsa de stimulente um, și de îndatorarea privată și vorbim despre lucrurile care au fost menționate și de colegii mei, și anume de lipsa de încredere în instituțiile financiare, mai ales în băncile comerciale. Toate acestea sunt uh, obstacole în calea dezvoltării unor inițiative de creștere private pentru că subminează profitul uh, afacerilor private. Trebuie să ne gândim de asemenea la uh, costurile salariale și la felul în care ele afectează competitivitatea pieței muncii anumitor uh, țări. Ați vorbit despre procesul de rebalancing, de reechilibrare și ați vorbit Ați spus că țările mai puțin competitive ar trebui să-și competitivitate să-și crească competitivitatea și țările care sunt mai competitive ar trebui să stimuleze cererea internă. Acesta, aceasta este o exprimare eufemistică ce vrea să spună că prin măsuri de stat se creează creșterea, astfel încât să crească prețurile, ceea ce duce însă la un efect negativ asupra competitivității țării respective la nivel uh, internațional. Deci acest lucru dezavantajează, ar dezavantaja uh, perspectivele de export ale țărilor respective. Apoi, competitivitatea internațională este, a statelor este importantă pentru că uh, politica bugetară se dorește a fi un instrument de nivelare al competitivității în interiorul Uniunii Europene. Uh, eu cred că ar trebui să fim foarte prudenți atunci când uh, vorbim despre politica bugetară, pentru că ea este de competența statelor naționale. Deci această um, idee că nivelul european poate să facă politică bugetară sau să o influențeze nu uh, respectă principiile funcționării Uniunii Europene, pentru că uh, Aici, uh, decizia, conform principiului, de subs- principiului subsidiarității, revine statelor naționale. De asemenea, vreau să fac o observație critică referitoare la faptul că dumneavoastră vorbiți că nu se utilizează suficient efectele de multiplicare. Uh, și aici trebuie să fim prudenți, pentru că multiplicatorii um, unor cheltuielilor de stat nu reprezintă niște uh, parametri mecanici, ci ei țin de evoluția dinamică a economiei și există multe dovezi care arată că multiplicatorii bugetari um, um, au o poziție total diferită într-o fază de um, dezvoltare economică decât într-o fază de recesiune economică. Și deci um, politica bugetară nu poate să încerce să fixeze uh, evoluția uh, multiplicatorilor. Și vreau, pe scurt, să vorbesc despre înainte să vorbesc despre responsabilitatea democratică, uh, vorbeam despre utilizarea flexibilității pe care dumneavoastră o susțineți. Vreau să vă reamintesc că intenția zonei euro uh, cu aceste acte legislative, pachetul de șase și de două măsuri, a fost întotdeauna aceea de a uh, garanta durabilitatea îndatorării și să nu încercăm să ignorăm aritmetica neplăcută um, care ne arată că atunci când crește îndatorarea, uh, efectele sunt negative și pe viitor. Deci uh, să nu punem acum în mișcare o nouă dinamică a îndatorării pornind de la premisa că poate um, e nevoie de un stimulent uh, fiscal, uh, dar uh, apoi să, practic, rezultatul să fie că se împing în viitor aceste datorii, pentru că sigur că atunci când um, se calculează dobânzile, dobânzile vor fi mult mai mari pentru statele mai îndatorate și, în cele din urmă, despre responsabilitatea democratică. Sunt într totul de acord cu intenția dumneavoastră și instituțiile europene, mai ales Comisia, trebuie să dea socoteală în fața Parlamentului European și a comisiilor sale cu privire la ceea ce se întâmplă. Și aici, asta înseamnă și o prezentare foarte clară a faptelor. Și sper că vom avea o astfel de prezentare clară a faptelor la discuția din uh, decembrie. Deci să ni se prezinte datele clare pe baza cărora Comisia evaluează succesul guvernanței economice. Uh, aceste date trebuie să fie prezentate clar pentru ca ele să poată fi analizate astfel încât să putem să tragem o uh, concluzie cu privire la felul în care stă situația. Și apoi e nevoie de o răspundere a guvernelor naționale față de parlamentele naționale și trebuie văzut care sunt măsurile care trebuie luate sau au fost luate, din ce motive au fost ele întreprinse și care uh, sunt uh, influențele sau care au fost influențele asupra țărilor uh, respective uh, Um, și a viitorului lor uh, bugetar. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor în numele grupului ALDE este domnul Toirer. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă președinte Berez și eu, în numele liberalilor și democraților din Parlamentul European, vreau să vă mulțumesc uh, călduros pentru prezentarea documentului dumneavoastră de lucru. Atrageți atenția pe bună dreptate că cine creează o Uniune economică trebuie să, și o une, monetară trebuie să creeze și o uniune politică. Avem moneda unică care a ajuns în dificultate tocmai din cauza faptului că um, nu s-au dezvoltat uh, în paralel și instituțiile uh, necesare și uh, de asemenea, o altă cauză a fost faptul, a fost faptul că um, un comportament incorrect al statelor uh, din anii 2000, inclusiv Germania și Franța, nu a putut fi uh, contracarat sau uh, oprit și s-a înăsprit, deci, în cele din urmă, pactul de stabilitate și creștere, care cu prevederile pachetelor de șase și de două măsuri. Sigur că timpul este destul de scurt pentru a putea face o reală evaluare a acestor dispoziții legislative. Deci sunt de acord cu doamna Esther de Lange că trebuie în orice caz să vedem dacă instrumentele au fost puse în aplicare, dacă recomandările specifice fiecarei țări au fost într-adevăr puse în aplicare de statele membre și uh, trebuie discutate intens aceste întrebări în audiere, într-o audiere viitoare cu comisarul responsabil și trebuie să ne punem întrebarea cum pot să fie mai bine puse în aplicare aceste recomandări de către țări. Uh, comisia în trecut uh, pentru țara mea, Germania, a atras atenția, de exemplu, că investițiile sunt mai scăzute uh, Uh, decât uh, uh, prescrierile și întrebarea este cum poate să se îmbunătățească deci climatul investițional în diverse țări. De exemplu, în țara mea, propunerea comisiei a fost exemplu de a scădea povara fiscală Um, ca o potențială măsură. Eu cred că trebuie aici, în Parlamentul European, să vedem, în primul rând, dacă orice act legislativ pe care îl adoptăm a fost și pus în aplicare sau nu. Nu știu dacă este momentul potrivit acum să punem sub semnul întrebării în întregime acest cadru legislativ. În orice caz, noi considerăm că e nevoie pe viitor de o politică bazată pe reguli. Și aici vreau să vorbesc despre rolul Băncii Centrale Europene. Uh, mi s-a părut interesant uh, ceea ce a spus domnul profesor Luke, și anume, hai să ne uităm la țările care nu aparțin zonei euro și la creșterea lor și sigur că imediat m-am gândit la Marea Britanie. Marea Britanie are o politică monetară mult mai relaxată, cu relaxare cantitativă uh, s-au cumpărat uh, uh, certificate de trezorerie în valoare de peste 52 de miliarde de lire și Banca Centrală Europeană din fericire nu a făcut, nu a luat astfel de măsuri Uh, ar fi foarte dificil să existe o politică monetară atât de relaxată în uh, zona euro. Noi considerăm că ar trebui să se clarifice sarcinile BCE pe viitor. Eu consider că politica monetară a băncii centrale europene ar trebui să vizeze uh, stabilitatea prețurilor, nu uh, Uh, trebuie să uh, facă politică uh, legată de piața muncii sau alte tipuri de politică. Nu Banca Centrală este responsabilă pentru aceste lucruri. Și apoi, dacă investițiile publice reprezintă un stimul, e o întrebare pe care trebuie să o analizăm, să vedem dacă efectele ar fi într-adevăr cele așteptate și dacă da, atunci cum poate se, să se creeze acest uh, stimul, pentru că pur și simplu o uh, creștere paușală a investițiilor publice nu cred că ar duce la rezultatul scontat, pentru că e clar că politica monetară a ajuns la limitele sale și poate că, într-adevăr, mai degrabă prin uh, cercetare și inovare, prin uh, infrastructură de uh, transport uh, se poate consolida situația. În orice caz, trebuie de asemenea să nu uităm că cetățenii din uh, toate țările au făcut eforturi foarte mari. De exemplu, cetățenii din Slovacia, din Lituania, din Islanda um, și-au uh, uh, au participat la consolidarea bugetară a țărilor lor și aceștia nu trebuie să fie Uh, pedepsiți uh, acum uh, în cadrul unor noi planuri, planuri de reforme structurale. Deci cred că acest pact trebuie să creeze un cadru just, un cadru corect în Uniunea Europeană și pactul de stabilitate și creștere, de asemenea, să, pentru ca să poată fi pus în aplicare. Și, în ultimul rând, falimentul de stat. Într-adevăr, îndatorarea suverană în anumite state membre este îngrijorător de mare. Din punctul meu de vedere personal, îndatorarea suverană, ca și în țări puternice, cum ar fi Republica Federală, este mult prea ridicată și ar trebui să fie redusă. Și considerăm că um, aici ar trebui să se reia discuția uh, insolvenței um, un regulament privind insolvența statelor și aici credem că ar trebui să fie um, convocați uh, experți pentru că ni se pare că nu s-a discutat acest subiect uh, uh suficient um, pentru a uh, soluționa astfel de situație pe viitor și aștept discuțiile viitoare cu doamna raportoare și raportoare din umbră și vom depune singur, vom formula amendamentele pe care le considerăm necesare. Mulțumesc!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 domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru acest prim schimb de opinii. Cred că e o propunere foarte bună, atât în ceea ce privește conținutul, dar de asemenea și în ceea ce privește structura și uh, subiectele abordate, îngrijorările abordate. Eu împărtășesc aceste îngrijorări și aș dori să fac câteva comentarii pe anumite chestiuni care au fost deja menționate în acest prim uh, versiune a documentului. Și aș mai face și câteva observații pe marginea celor spuse de ceilalți ceilalți colegi. În momentul în care se pune sub semnul întrebare dacă trebuie sau nu să avem o revizuire a acestui pachet de guvernanță economică. Eu cred că da și momentul este potrivit să facem acest lucru. Vrem să facem această analiză. Cu atât mai mult cu cât aș dori să încep cu câteva din afirmațiile făcute în uh, text. În introducere, doamna, uh, doamna raportor face uh, trimitere la tratatul de la Maastricht, problema de creștere, pactul de creștere și stabilitate și spune de asemenea că această clauză de uh, no bail-out, deci uh, prin care nu se, prevăd, nu se prevăd injecții de capital, trebuie ținută, luată în considerare cu situația, în paralel cu situația din statele membre. Ceea ce noi putem face din acest punct de vedere este să spunem că după acești ani prin acest pachet de guvernanță, nu numai că am evitat contagierea, ci mai mult decât atât am avut efectele uh, dorite. De ce trebuie să facem acest studiu? Pentru că au trecut ceva ani și nu putem să uităm faptul că în toate aceste pachete legislative propun, de fapt, să definim o serie de obiective pe care trebuia să le realizăm. Și există anumite state membre care au revizuit anumite programe, au lansat reforme structurale. Și dacă se includ toate aceste elemente, unele țări au mers mult mai departe decât ceea ce s-a propus, obiectivul fiind să realizăm obiectivele și țintele fixate în legislația care există la nivel european în materie de guvernanță economică. Noi putem să facem precum struțul, da? să ne ascundem capul nisip. Dar nu s-au realizat nici unul dintre acele obiective fixate. Problema este că trebuie să punem capăt unei îndatorări excesive și e clar că nu s-au făcut în toate statele membre reformele structurale necesare care ar fi putut permite îndeplinirea obiectivelor fixate la nivel de Uniunea Europeană. Care sunt țintele ce au fost realizate? Niciuna. Poate din potriva am putea spune că de fapt a crescut nivelul de îndatorare, a crescut nivelul de deficit public și Evident, am putea trage concluzia că eventual legislația adoptată nu a fost cea potrivită. Apoi, mai mult decât atât, continuăm să avem această obsesie excesivă împotriva investițiilor publice. Acum, putem vorbi despre alte obiective, despre alte ținte, însă rezultatele le cunoaștem. Sunt uh, rezultate care se transpun într-o criză socială cam peste tot în Uniunea Europeană. Și e clar că a scăzut PIB-ul ă, foarte multor state membre. Acum, care este impactul consolidării fiscale și consolidării bugetelor uh, europene la care s-a referit doamna Pervanș Berez? Eu cred că avem nevoie de această analiză și sunt de acord cu ceea ce a menționat dânsa în raport, în raportul preliminar. Acum, bine, eu am impresia că trebuie să ne punem întrebarea dacă pachetele legislative deja adoptate până în prezent au fost în măsură să frâneze toate aceste dificultăți, probleme sau poate chiar le-au agravat. După părerea mea, aceste pachete de fapt au agravat situația, au accentuat aceste probleme. Apoi, N-aș vrea să vorbesc prea mult pentru că știu că mai sunt și alți colegi care s-au înscris la cuvânt, însă m-aș referi foarte pe scurt și la câteva alte aspecte uh, evocate de doamna raportor, în așa fel că să putem avansa în dezbatere. Pachetul de guvernanță economică actual se pune întrebarea dacă acesta a putut să, asigur, să asigure un, un mix de politici eficient. Eu aș spune că nu. Uh, nu prea văd cum s-a asigurat această, acest mix de politici. De asemenea, se pune întrebarea dacă există posibilitatea de a avea anumite politici contraciclice în uh, ceea ce privește bugetul. Eu cred că da, se poate. Ceea ce s-a încercat prin guvernanța economică a fost doar un mic, mic, mic pas înainte. Însă ne mai rămân multe de făcut. O, un mix de politici mai adecvat. Eu cred că trebuie să răspundem acestei provocări și să venim cu o sporire a investițiilor publice, care să ne permită să garantăm în același timp și aceste investiții în așa fel încât să facem față cererilor care există în acest domeniu. Apoi, în ceea ce privește problemele în, care există în țările unde deficitul este, unde bilanțul este excedentar, ce anume se poate face pentru a spări competitivitatea și cum anume se pot opera anumite reajustări comparativ cu cererea internațională. Iată câteva din întrebările pe care le-a pus doamna Perez. Da, mie mi se pare că toate aceste întrebări sunt corecte și merită să primească un răspuns. Însă cu toți am avea de câștigat dacă am ține seama de cererea agregată și dacă am observat că toți beneficiarii sunt incluși, chiar și acele țări care se confruntă cu deficit. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea și drumul de urmat pentru a obține flexibilitatea dorită și astfel voi încheia, doamna raportor ne întreabă dacă guvernanța economică a contribuit sau nu la reducerea dezechilibrelor macroeconomice între diferitele state membre și în interiorul statelor membre. Eu aș răspunde că nu. Nu numai că nu a existat o reducere a acestor dezechilibre macroeconomice, ci mai mult decât atât, în multe state membre situația chiar se înrăutățește. Și în ceea ce privește flexibilitatea, trebuie să vedem dacă și cum putem spori această flexibilitate. În momentul în care se adresează această întrebare, și anume, dacă da sau nu trebuie să mai flexibilizăm și mai mult normele existente, e bine, e un moment în care trebuie să ne mai punem și o altă întrebare. Dacă regulile și regulile uh, existente, regulamentele existente sunt uh, potrivite sau nu. Pentru că de multe ori vorbim despre flexibilizarea regulilor. De ce? Pentru că probabil acestea nu sunt aplicate cum trebuie. Și un alt calcul pentru a vedea care este deficitul, deficitul structural. E un concept pentru a eva, evalua problemele cu care ne confruntăm. Cred că aici am ajuns într-un punct crucial. Cu toții trebuie să ne gândim la felul în care calculăm deficitele structurale, pentru că dacă aceste deficite se evaluează în funcție de tendența actuală, uh, am putea să ajungem într-o situație în care avem economii cu 20% de șomaj structural. Cu acestea fiind spuse, repet încă o dată, cred că aspectele evocate de doamna raportor sunt corecte, sunt potrivite, ar trebui, am putea face și mai multe comentarii, însă în orice caz rămân la dispoziția doamnei raportor pentru a colabora în mod bilateral pentru a îmbunătăți acest raport, care este nu numai unul oportun, dar și foarte necesar. Și pentru noi, nu uitați, spune domnul președinte, trebuie să încheiem ședința la ora 12.30, așa că vă rog următorii vorbitori să respectați timpul ce vă este alocat în așa fel încât toată lumea să aibă ocazia să răspundă și doamna raportor să poată face comentarii finale. Deci, Eliza, să avem ocazia să ascultăm și avizul comisiei sau nu? Da, am să anunț că vom avea și o întâlnire specifică cu o prezență din partea comisiei. Dar oricum, astăzi nici n-a fost prevăzut și nici nu avem timp pentru așa ceva. Eu <clears throat> intentaré ser todo lo breve que pueda. Mulțumesc, președinte. Am să încerc și eu să vorbesc foarte pe scurt, dar <laughs> va dura cât va dura, nu? Uh, și timpul care ne este nou alocat trebuie să fie respectat. Aș dori să îi mulțumesc doamnei Berez pentru documentul pe care ni l-a transmis. Împărtășesc multe din aspectele pe care dânsa le-a evocat în document, multe din îngrijorările sale, felul în care se aplică incorrect sau rezultatele proaste pe care le-a dat aceste pachete de legislație. Ceea ce aș dori să spun este că ceea ce cerem este să fim atenți la problema datoriilor pentru că toate, toate datoriile acestea, de fapt, s-au înrăutățit, s-au accentuat. Și în momentul în care discutăm despre acest pachet, pachet care, de fapt, încă de la, din capul locului nu are șanse de succes, în engleză self-defeating, uh, eu cred că da, într-adevăr, e un pachet care pune probleme și cred că ar trebui să mergem dincolo de flexibilizare. O astfel de inițiativă, de fapt, este nepotrivită. Ceea ce trebuie să cerem este să cerem o adevărată revizuire a întregului pachet, să vedem ce nu funcționează. Flexibilitatea nu știu dacă este singura cale, ci trebuie să pariem pe o dezbatere aprofundată și domnul Moscovici a dat dovadă de deschidere și a spus că da, poate discuta acest pachet. Deci eu asta aș dori să cerem, să mergem în această direcție. Mai întâi, să vedem normele care n-au dat roade și apoi să vedem felul în care se aplică întregul pachet. Doamna raportor spunea adineaori și pe bună dreptate că nu avem o definiție exactă a ceea ce înseamnă circumstanțele excepționale, nu avem o definiție în ceea ce privește uh, o criză gravă din punct de vedere economic, apoi uh, dezechilibrele. Toate aceste elemente sunt lăsate în seama unui grup de lucru și are un nivel uh, discreționar de luare de decizie la nivel de comisie. Nici asta nu mi se pare foarte bun și trebuie să clarificăm lucrurile. Și apoi în ceea ce urește pachetul celor șase măsuri, când le evocăm, am putea spune că am avea un proces, un, uh, o procedură în momentul în care există un deficit excesiv. Da, dar sunt mulți juriști care spun că de fapt și de drept asta nici măcar nu este prevăzut în tratat și avem aici o adevărată incertitudine. De aceea, din punctul nostru de vedere, tot uh, acest pachet trebuie să fie revizuit. Evident, Comisia poate să facă o comunicare și să explice ce înțelege prin aceste măsuri. Însă noi credem că ar fi mult mai bine și mai clar ca acest lucru să fie făcut printr-un document, printr-o revizuire uh, în întregime. Apoi, dezechilibrele macroeconomice. Eu cred că până în prezent acesta în continuare există și logica pe care am aplicat-o a fost una asimetrică. Dacă ne uităm la balanța curentă, uh, la um, există țări care au deficit în acest sens, dar nu au un deficit per total. De aceea cred eu că aici ne confruntăm cu o problemă gravă și toate aceste aspecte de dezechilibre macroeconomice trebuie să fie reevaluate. Este foarte important, avem nevoie de o clarificare, ce înseamnă acele tabele de marcaj, cum anume acestea se aplică, avem nevoie de un act delegat în acest sens. Apoi, un alt aspect important pe care trebuie să-l evocăm dacă vrem să avansăm și să avem o revizuire. Indicatorii, indicatorii. Noi am spus, pe durata audiere, am spus că avem nevoie de indicatori și de natură socială în acest uh, tabel de marcaj, cum ar fi, spre exemplu, nivelul de sărăcie, șomajul, nivelul de îndatorare publică și așa mai departe. Toate acestea sunt elemente importante care trebuie să fie luate în considerare, pe care trebuie să pariem, fără de care nu putem să discutăm despre macroeconomie, fără să, să ne uităm și la uh, importanța pe care o pot avea, spre exemplu, serviciile publice în uh, anumite situații. Și în încheiere m-aș referi la încă două aspecte. Felul în care trebuie să tratăm investițiile publice, aspect evocat de asemenea și de Marisa Matiaș, Aici eu cred că trebuie să avansăm și să facem o diferențiere. Ce înseamnă o investiție pentru consum sau o investiție publică care are și un randament? Iată, aspecte pe care aș vrea să le evocăm și apoi felul în care calculăm deficitul public și să vedem cum definim aceste investiții în așa fel încât să se înscrie în aceste rubrici. Trebuie să vedem care sunt țările care au un deficit de investiții foarte, foarte grav și, în acest sens, e un aspect ce trebuie să fie analizat. Și încă un comentariu, dacă nu mă șel, care l-a făcut și doamna raportor și care e foarte important. Uh, dezbaterea aceasta care există, dacă, să vedem dacă da sau nu putem să permitem oarecare flexibilitate flexibilizare în așa fel încât, a regulilor aplicabile în așa fel încât anumite țări să aibă posibilitatea să facă acele reforme structurale de care au nevoie. Reformele structurale trebuie analizate și să vedem care este impactul lor asupra consolidării fiscale și asupra reducerii datoriei. Pentru că știu că există un studiu uh, care este impactul pe care l-a avut o astfel de reformă structurală asupra salariilor, asupra investițiilor în țara noastră, în Spania. OCDE-ul a constatat că dacă se reduce în mod excesiv masa salarială, acest lucru pune probleme pentru creștere și ocupare pe viitor și pune probleme și față de nivelul de deficit public. De aceea, toate aceste elemente trebuie să fie luate în considerare în momentul în care evocăm reformă structurală, pentru că sunt elemente care în mod clar afectează în mod negativ evoluția. Și de aceea aș dori să spun în final, doamnei raportor, că rămânem în continuare la dispoziția sa, suntem deschiși, dorim să discutăm și împărtășim foarte multe din elementele pe care le-a evocat, pentru că e clar că e un subiect care trebuie să fie analizat în detaliu și dus la bun sfârșit. Mulțumesc și ultimul vorbitor, domnul Hoflin. Eu vă rog să mă scuzați pentru că mai am și un alt, o altă obligație, trebuie să merg în altă parte la 12.30, așa că am să rog pe colegul meu să mă înlocuiască. Și el este cel care va conduce dezbaterile în ultimele minute ale acestei ședințe, vă rog. Uh, thank you, Mr. Chairman. I'll try and... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc mai puțin decât colegii Uh, care unii s-au întins foarte mult. Mulțumesc, doamne raportor, pentru acest uh, raport bun pe aici, pe acolo. Politica monetară a fost uh, uh, impusă la nivel european în momentul în care a fost creată moneda euro, dar politica fiscală a fost lăsată în mâinile guvernelor. Uh, dar s-a spus că acest cadru, acestui cadru i-a lipsit perspectiva de azi, ca și când doar perspectiva um, ultimilor ani ar fi dat arama pe față um, acestei strategii, dar în momentul în care aveam o economie cu uh, aceeași monedă pentru 17 politici fiscale, era clar că așa se va întâmpla. Uh, Uh, acum domnul Draghi dorește coordonare pe piața muncii, chiar și în învățământ. Uh, cred că e interesant în document recunoașterea deficitului democratic. Oamenii nu au fost niciodată consultați într-un referendum și acum impunem un nou nivel de coordonare și anume la nivel fiscal se construiește astfel un nou nivel de deficit democratic pe uh, fundații fragile. Mă interesează ce se întâmplă în Italia, unde Partidul 5 Stele insistă asupra unui referendum. Să vedem dacă uh, oamenii ar sprijini aceste reguli pentru funcționarea uh, Uniunii Monetare. Oamenii trebuie să hotărască. Eu aș recomanda tuturor statelor zonei euro uh, Uh, să dea poporului dreptul de a lua această decizie într-un referendum, pentru că numai atunci va exista voința politică în rândul statelor membre să sprijinele regulile necesare pentru ca zona euro să funcționeze ca entitate economică. Și poate că până la urmă din zona euro vor mai face parte 17 țări sau numai vreo două sau niciuna, nu se știe, dar oamenii nu au fost întrebați și până când nu îi întrebăm, pericolul este că nivelul european riscă să fie țapul ispășitor pentru deficiențele la nivel național și atunci când nivelul european este văzut ca impunând politici care duc la reducerea standardelor de trai sau la um, sau nivelului ridicat de șomaj în rândul tinerilor, um, Uniunea e de vină și atunci e important ca deficitul demografic să fie rezolvat și oamenii atunci uh, vor avea cu adevărat uh, um, sentimentul că vor face parte dintr-o uniune monetară, vor decide dacă doresc să facă parte uh, din ea și dacă doresc aceste restricții. Poate cea mai bună soluție economică este să se revină la monedele naționale și capacitatea statelor membre să folosească ratele de schimb în funcție de condițiile economice. Cred că aceasta este inima problemei Uniunii Europene, atâta timp cât deficitul democratic nu este rezolvat, nu vom face un salt înainte fundamental. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Oflin, și astfel am încheiat lista vorbitorilor numele grupurilor politice. Acum dau cuvântul din nou, domnule raportor um, Pervanș Dures, pentru a um, încheia dezbaterea. Mulțumesc. Veți spune președintelui comisiei noastre că e păcat că o astfel de dezbatere are loc la sfârșitul programului. Pervanș, foarte pe scurt, pentru că interpreții deja și-au depășit programul de lucru, spune domnul președinte. Pot vorbi în engleză dacă doresc, dar doresc totuși să trag concluziile dezbaterii timp de două minute. Îmi pare rău că acest prim schimb de opinii are loc atât de târziu în ședința de comisie, având în vedere că este o sarcină esențială a comisiei în anii următor de a construi o adevărată guvernanță economică pentru Uniunea Europeană. Totuși, majoritatea colegilor, dar adevărul este că majoritatea colegilor care au luat cuvântul nu mai sunt prezenți, vom discuta bilateral, dar din politețe eu am rămas până la sfârșit din politețe pentru uh, cei din sală și doresc să fac câteva observații. Doresc să amintesc faptul că acesta nu este raportul, este un document de lucru cu puncte de întrebare. Eu nu am afirmat nimic. Am spus doar lucruri, am prezentat aspecte legate de situația economică a Uniunii, inițiative care au fost luate în afara Parlamentului sau în Parlament, care mai sunt încă relevante și deci am pus întrebări. Nu am, investat, am, am inventat eu dezbaterea privind flexibilitatea, așa cum uh, părea să spună domnul Lucas. Am folosit doar termen din concluziile Consiliului European, care ne-a invitat să deschidem această dezbatere care e necesară, evident, având în vedere situația economică a Uniunii. Lui Esther de Lange, Esther de Lange cred că a deschis ușa uh, spre anumite lucruri care sunt de acord și eu. Trebuie să discutăm încă despre aplicarea uh, recomandărilor specifice pe țară. Sunt oare țările pe un picior de egalitate sau nu? Nu e nicio problemă, putem discuta. Am menționat de asemenea reformele structurale, precum și domnul Luca, nu, domnul Toyer le-a menționat, este o dezbatere pe care vom avea împreună, nu doar în, ceea ce privește definiția unei reforme structurale, dar și a modului în care uh, poate fi folosită în momentul în care evaluăm uh, impactul asupra unui stat membru. M-a interesat uh, și ceea ce a spus domnul Luca în legătură cu faptul că Poate creșterea uh, economică din afara zonei euro se datorează relaxării monetare, uh, sunt lucruri pe care trebuie să le mai evaluăm, dar nu sunt de acord cu el când spune că competențele fiscale sunt uh, o competență statelor membre. Nu e adevărat, pentru că de la tratatul de la Maastricht coace, și se spune în articolul 121 al tratatului, statele membre consideră că politica economică iese de interes reciproc. Nu doresc să vorbesc prea mult, dar totuși consider că Majoritatea aspectelor au fost deja menționate de anumiți colegi și doresc doar să am răspund la două, trei lucruri. Domnul Toyer a pus întrebarea dacă pactul de stabilitate a fost un cadru echitabil. Poate că nu este singurul element relevant poate să fie un element, dar nu se pune aici doar problema egalității sau echita, echității, ci se pune problema rezultatelor obținute și consecințelor asupra întregii zone euro. Multe state membre au făcut multe, aceleași reguli trebuie să se aplice peste tot, dar în momentul în care regulile au fost aplicate cu rezultate care nu ne prea plac, poate ar trebui să reevaluăm regulile. Și, în fine, s-a pus întrebarea dacă Uh, trebuie să căutăm flexibilitate sau întâi sau complet să revizuim regulile. Eu cred că trebuie să uh, facem lucrurile pas cu pas, să vedem unde există marjă de manevră, de flexibilitate și, dacă e nevoie, apoi să deschidem alte posibilități dacă sunt necesare. Și poate Comisia va a deschide aceste uși în momentul în care și-a prezentat raportul pe 14 decembrie. Deocamdată cam atât, din păcate și sper că vom coopera bine cu toți raportorii din urmă și cu colegii la această dezbatere critică. Vă mulțumesc pentru această observație finală. E păcat că anumiți raportori din umbră au plecat înainte să asculte răspunsul final al doamnei raportor, dar ne apropiem de sfârșitul ședinței. Vă amintesc faptul că Comisia a organizat mai multe evenimente legătură cu acest raport, inclusiv un atelier cu experți din exterior, un atelier cu Comisia, o dezbatere uh, și o audiere publică cu experți la nivel înalt. Calendarul nu a fost decis încă, va fi decis în uh, viitorul apropiat. Vă mulțumesc și am încheiat ședința.